Înainte de a începe lucrările noastre, știți că au apărut niște articole în presă care au fost confirmate și de autoritățile din Azerbaijan pe 28 aprilie 2017, domnul Menon Galandarov, un blogger numit, s-ar fi sinucis folosind uh, ceașaful din închisoarea din Baco, unde era deținut. Domnul Galandarov era considerat ca fiind un deținut de conștiință, un prizonier de conștiință din part, de către ONG-uri. Noi vom cere autorităților să facă tot ce pot pentru a ancheta asupra circumstanțelor morții sale și să se facă uh, o anchetă completă și imparțială să vedem cine s-a făcut vinovat de moartea acestei persoane și să fie supus unui proces transparent și echilibrat. Și noi cerem ca familia să aibă dreptul să cunoască adevărul și să îi se dea și uh, trupul uh, nesuflețit în ce privește situația prizonierilor din Palestina, știți că am adăugat acest punct uh, pe, um, la capitolul comunicări. Actualmente, în jur de. Uh, există mii de prizonieri în închisorile din Israel, mii de prizonieri din Palestina Luna trecută, autoritățile din Israel au arestat 59 uh, de, uh, de noi de cetățeni palestinieni din uh, Fâșia Gaza și Cisjordania și ei n-au cum să primească vizite din partea familiei, iar potrivit Amnesty International, această privare de la vizite, bineînțeles, este o încălcare a drepturilor omului. Uh, prizonierii au solicitări mai degrabă de natură umanitară, vor să beneficieze de vizite din partea familiei, să nu fie ținuți în izolare, să aibă dreptul la tratament medical și să uh, nu mai fie deținuți uh, cu provizorul în așteptarea proceselor. Știm că situația lor se uh, înrăutățește și este absolut urgent să găsim o soluție. Este o comunicare. Nu vreau să deschid dezbaterea, dar uh, am dorit să comunic aceste date comisiei. Trecem acum la ordinea de zi de astăzi. E vorba despre impactul asupra comerțului internațional a politicilor comerciale a Uniunii Europene uh, asupra lanțurilor globale de valori. După cum știți, uh, Trebuie să redactăm un aviz în ce privește raportul INTA asupra lanțului valoric. Maria Arena este raportor la INTA și aș vrea să vă prezint în câteva cuvinte proiectul de aviz. Comerțul internațional se bazează din ce în ce mai mult pe modele de producție globală. Un produs final uh, presupune foarte mulți intermediari și multe etape de producție și știm că materiile prime sau ingredientele provin, componentele provin din uh, diferite țări, ceea ce reprezintă o uh, provocare atât pentru consumator, dar și din perspectiva drepturilor omului. Lanțurile de aprovizionare sunt foarte complexe și uh, a garanta trasabilitatea produselor devine o adevărată provocare. De exemplu, dacă cumpărăm uh, un produs uh, metalic, e foarte greu să știi de unde au provenit minereurile care apoi au fost topite și din care s-a fabricat produsul respectiv. Deci trebuie să ne gândim cum putem să monitorizăm mai bine toate aceste lanțuri de fabricare și uh, um, aprovizionare și cu atât mai mult când produsele care sunt vândute pe piața noastră vin din afara frontierelor noi trebuie să impunem norme de uh, durabilitate și respectarea drepturilor omului și în alte colțuri ale lumii. De adevărat însă că nu putem să dictăm lege în altă parte, nu putem decât să uh, supraveghem uh, respectarea dreptului internațional și a drepturilor fundamentale. În acordurile comerciale pe care le semnăm cu parteneri terți, trebuie să includem și o clauză în favoarea democratizării și a protejării drepturilor omului. În acest proiect de aviz uh, abord, am, am hotărât să tratez despre mai multe um, subiecte. În primul rând, norme internaționale obligatorii și instrumente voluntare, cum ar fi, de exemplu, principiile directoare ale Organizației Internaționale a Muncii și a OCSE. Aceste principii ar trebui să fie respectate de către întreprinderile multinaționale. De asemenea, să existe uh, uh, un uh, sistem la nivelul Uniunii care să fie obligatoriu de, uh, de obligații de diligență pentru societăți este de altfel un subiect care a fost tratat de domnul Corao în raportul său din proprie inițiativă. Să existe așadar acorduri contractuale obligatorii în ce privește drepturile omului între întreprinderi și furnizorii lor și de-a lungul întregii, uh, întregului lanț de aprovizionare. În plus, ar trebui să existe în domeniul politicii comerciale a Uniunii Europene măsuri care să permită includerea în toate acordurile comerciale și de investiții a Uniunii Europene a principiilor de respectării drepturilor omului. Sunt principii recunoscute la nivel internațional iar monitorizarea lor ar trebui să facă parte integrantă din sistemul de preferințe generalizate, eh, așa numitul sistem SPG. Pentru că eh, ne dorim ca aceste eh, drepturi să fie avute în vedere și atunci când se organizează licitații publice ne-am gândit și la un sistem de um, etichete care să um, avantajeze întreprinderile care se angajează la rândul lor să respecte drepturile omului. Sper să primesc amendamente din partea colegilor, uh, însă vă rog să nu propuneți amendamente despre anumite țări, pentru că noi ne dorim ca acest aviz să fie unul neutru. Deci dacă am arătat cu degetul numai anumite țări, uh, ar fi contraproductiv. Acestea sunt principalele puncte din acest proiect de aviz. Acum dau cuvântul raportorilor din umbră. Mai întâi, domnul Rib. Mulțumesc foarte mult. Având în vedere că astăzi iau cuvântul în numele colegei noastre care este raportoare din umbră și nu putea să fie prezentă la întâlnirea de astăzi, aș dori să spun următoarele. Înainte de toate, raportorul din umbră a dorit să vă mulțumească dumneavoastră, domnule președinte și raportor, pentru o propunere de aviz, un text foarte echilibrat, un text care va fi îmbunătățit de amendamentele pe care raportorii din umbră le vor prezenta ulterior. Uh, lanțurile globale de valoare sunt deosebit de importante pentru economiile mondiale care sunt uh, strâns legate. Ieri vorbeam de răspunderea socială corporativă și vorbeam de acest lucru. anume că, din păcate, nu întotdeauna deținem un control suficient când vine vorba de economia noastră. Acele minereuri însângerate au fost prezentate drept un exemplu al acestor probleme, dar nu reprezintă singurul exemplu. Raportoarea din umbră dorește să vă spună că este deosebit de bucuroasă. Um, comisia noastră poate să-și aducă aportul la proiectul de aviz prezentat de Comisia pentru Comerțul Internațional. Este deosebit de important să analizăm impactul asupra lanțurilor globale de valoare. Uniunea Europeană are multe de făcut în această direcție și trebuie să monitorizeze cu certitudine încălcările drepturilor omului, existența acestor lanțuri globale de valoare și evoluția lor uh, de-a lungul globului trebuie scoasă în evidență în aviz. De asemenea, este evident că pentru a putea controla aceste lanțuri de valoare, trebuie să găsim un echilibru între cerințele noastre când vine vorba de drepturile omului și, pe de altă parte, trebuie să vegem în permanență ca legislația pe care o propunem să fie una realistă. E un echilibru greu de atins noi acte legislative întotdeauna au anumite riscuri aferente, trebuie prin urmare să fim mereu atenți și să urmărim evoluțiile din uh, acest sector. Cred că dezbaterea de ieri și una din uh, concluzii, și anume că um, comerțul internațional poate aduce un uh, aport pozitiv în crearea unor standarde adecvate când vine vorba de drepturile omului, ieri, uh, experți invitați spuneau acest lucru. Înțelegem foarte clar că ei fiind uh, implicați pe teren direct pot, au constatat înregistrarea unor revoluții pozitive. Raportarea din umbră dorea de asemenea să vă comunice că va prezenta în timp util amendamente. Mulțumesc! Grazie lei. Mulțumesc. Doamna Sargentini acum are cuvântul. Thank you, Chair. And, and... Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru acest raport pe care l-ați redactat. Ieri uh, am organizat această audiere la comisie, în comisia noastră pentru procedurile de verificare puțin timp înainte organizasem uh, în cadrul Comisiei DEVE o dezbatere cu domnul comisar Mimița. Discutam despre inițiativa din industria textilă. Un exemplu unde Parlamentul cere măsuri cu caracter obligatoriu, iar Comisia a propus că va veni anul trecut, deja cu o propunere în acest sens, nu a livrat însă nimic. Cred că avizul de astăzi, cât și cel de la DEVE sunt foarte importante. Transmit un mesaj foarte clar. Considerăm uh, că e nevoie să emitem legislație cu caracter obligatoriu. Avem 500 de milioane de cetățeni, suntem cea mai mare piață de consum de pe glob. Dacă reușim să stabilim niște standarde, acest lucru va avea uh, consecințe pentru restul lumii. Uh, Purtăm o dezbatere în care o parte cere legislație cu caracter obligatoriu, iar cealaltă tabără încearcă să vină cu argumente contrare. Pentru a ne face glasul auzit la INTA, cred că trebuie să fim foarte fermi. Vrem ca acele, acei actori răspunzători de încălcări ale drepturilor omului să fie trași la răspundere, pentru acele încălcări care nu s-au înregistrat în Uniunea Europeană, dar uh, s-au înregistrat în lanțul de producție, de pildă, al hainelor pe care le purtăm. În acest sens, noi vom înainta câteva amendamente care să puncteze, de pildă, nevoia de a include drepturile omului în negocierile acordurilor de investiție și acordurilor comerciale. Formularea pe care trebuie să o introducem se referă la situațiile în care, din cauza unei lipse de legrementare, vedem uh, copii supuși la muncă forțată, vedem uh, uh, că se lucrează peste program, vedem că nu se respectă drepturile, drepturile de asociere sindicală, de pildă. Cred că raportul nostru poate fi concretizat prezentând amendamente care să meargă pe acest făgaj. Haideți să încercăm să promovăm acest subiect și la Comisia INTA și să ajungem la un vot final în plen care să nu poată fi ignorat de Comisia Europeană, în tocmai ca și inițiativa pentru industria textilă. Mulțumesc! Grazie, eh, onorevole Auken. Mulțumesc, doamna Auk. Sorry, eh, Mr. Chair, for... Mulțumesc, domnule președinte. Am să mă întorc un pic în timp Mulți colegi credeau că vom discuta despre subiectul referitor la Palestina, care apărea pe ordinea de zi, după care dumneavoastră a spus că nu e atât de important, lucru care m-a șocat, pentru că ce se întâmplă acolo e deosebit de șocant. Ce putem face? Președinte, intervine un minut. Cred că nu v-au tradus bine. Eu n-am spus că nu trebuie uh, să discutăm despre acest subiect. Nu, am spus că mi s-a părut că era oportun să vă fac o comunicare aici la Comisia de Dreptul Omului, dar v-am spus că era doar o comunicare și că nu era un subiect de dezbătut. Dar eu am hotărât să vă comunic acest subiect, deci poate că nu s-a interpretat bine. Noi n-am spus că nu este o problemă care ține de competența comisiei noastre, am zis doar că astăzi e o comunicare, nu un subiect de dezbătut. I heard, I... Allora, perché cerco di farle capire. Eu încerc să vă fac să înțelegeți. Dacă cineva a spus că nu este un subiect de competență a Comisiei Dreptul Omului, nu v-au tradus bine, pentru că eu am spus că este un subiect care ține de competența noastră, dar am făcut doar o comunicare astăzi. Am spus că nu deschidem dezbaterea pentru că dezbaterea nu era pe ordinea de zi. Eu, în calitate de președinte, v-am vorbit despre situația uh, deținuților palestinieni din închisorile din Israel. Nu era nicio fel de polemică, să știți. Îmi cer scuze, dar uh, am purtat o, dezbat, o discuție și la delegația pentru Palestina, iar vicepreședintele se află aici în sală pentru, cât și ambasadorul, pentru că ce se întâmplă acum e dramatic. Apreciez anunțul făcut, însă fără a continua, fără a veni cu idei referitor la cum, ce să facem. E o încălcare dramatică a drepturilor omului. Sunt prizonieri politici, nu există nicio îndoială. Tratamentul la care au fost supuși iar dacă noi în fața acestea ne limităm uh, doar la un anunț și nu reacționăm în niciun fel, atunci uh, mi se pare strigător la cer eu cred că... Insist, eu cred că dumneavoastră a, ați făcut o evaluare negativă, poate că v-ați fi dorit această dezbatere, dar pe ordinea de zi nu era programat acest subiect, după care am văzut ambasadorul palestinian, l-am văzut și pe ambasadorul israelian, despre care i-am vorbit despre această situație. Și după aceea, grupurile politice trebuie să vadă dacă doresc să prezinte, nu știu, o rezoluție de urgență sau o rezoluție doar uh, pe acest subiect în Parlament. Grupurile politice sunt cei care, cele care să hotărască ce urmează să facem. Eu doar am spus că trebuie să ne ocupăm de această situație umanitară gravă și este un mesaj care trebuie să provină de la subcomisia noastră. Această comunicare va fi făcută publică dar după care grupurile politice sunt cele care trebuie să hotărească ce trebuie întreprins la nivelul Parlamentului. Haideți să continuăm. David. Thank you. Uh... David. Da, s-a spus că avem uh, două măsuri uh, pentru a reacționa la abuzurile înregistrate în lanțurile globale de producție. Întrebarea însă dacă avem motivația politică și curajul de a o folosi. Cred că până acum lucrurile nu stau deloc bine. De pildă, de bună vreme, acordurile noastre comerciale au inclus un capitol pentru um, dezvoltare durabilă. Vorbim aici de drepturi de mediu. Adesea însă acestea nu se concretizează, iar noi nu reacționăm. Din cauza felului în care aceste acorduri sunt formulate și includ aceste capitole, acestea sunt obligatorii, însă pentru a le pune în aplicare trebuie suspendat întreg acordul. Cred că ar trebui să promovăm o abordare bazată pe sancțiuni față de acele capitole pentru a putea lua măsuri referitoare la un singur capitol dacă se încalcă dispozițiile acestea. În continuare, când vine vorba de sistemul de preferințe generalizat, am pus condiții care depind de respectarea unor obligații internaționale. Însă abordarea e practic una de a bifa obligațiile dacă partenerii își asumă aceste convenții, indiferent de când sunt de serioși referitor la punerea în aplicare a celor obligații, noi le oferim acces la acest sistem de preferințe. Să sperăm că lucrurile se vor schimba odată cu Sri Lanka. Monitorizarea însă trebuie să fie sistematică, trebuie să fie serioasă, iar acolo unde se înregistrează încălcări, comisia trebuie să aibă curajul să se adreseze statelor membre, Parlamentului și să propună eliminarea din sistemul um, de generalizate preferințe SGP Plus, um, eliminarea acelei țări. În continuare, această decizie care ar veni în ajutorul consumatorilor de a pune la dispoziția opiniei publice acelor date, a, acele date referitoare la export, care sunt disponibile doar autorităților, astfel încât consumatorii să poată lua decizii informate. De pildă când mergeți la Primark sau un alt uh, magazin asemănător, hainele poartă eticheta Primar. Consumatorii nu știu ce fabrică din Bangladesh în ce fabrică din Bangladesh s-au produs respectivele haine. Dacă consumatori sau grupurile de consumatori ar avea acces la acea informație, atunci ar, ar avea uh, o poziție mult mai fermă. Și cred că am putea introduce asemenea prevedere pentru a întări cele prevăzute de Maria în raportul de la INTA. Bine, știți că proiectele de aviz au un număr de cuvinte limitat. Și comisia competentă pe fond este comisia INTA. Totuși sunt de acord cu doamna Sargentini că în acest aviz trebuie să avem o poziție clară, să nu ne bazăm pe subînțelesuri să se știe clar la Comisia INTA care este părerea Subcomisiei pentru Drepturile Omului. Voi analiza amendamentele pe care le voi primi, însă atât în ce privește evaluarea de impact, cât și în ce privește monitorizarea și politica sancțiunilor, cred că am putea să um, le includem în proiectul de aviz și să aprofundăm uh, aceste tematici. Obiectivul final fiind să avem un proiect de aviz care să întrunească consensul la subcomisia noastră și mai ales să încurajeze Comisia INTA să țină cont de punctul nostru de vedere. Aș vrea să vă amintesc că săptămâna viitoare este termenul limită pentru depunerea amendamentelor, mai precis pe 11 mai, la prânz. Dacă nu mai sunt alte uh, luări de cuvânt, încheiem cu acest punct de pe ordinea de zi și putem acum să vorbim despre libertatea presei. Bene, possiamo iniziare questo scambio di opinioni. Putem să începem acest schimb de opinii în ce privește libertatea presei. După cum știți, ieri a fost ziua mondială consacrată libertății presei. Pentru noi este o întâlnire importantă. Acesta este Nu puteam să lăsăm deoparte acest subiect. Este un prim schimb de vederi uh, pe tema unei zile mondiale, pentru că în timpul anului uh, vom mai avea asemenea schimb de vederi. Astăzi, oricum, ne ocupăm de libertatea presei. Nu am putut să organizăm ieri, organizăm astăzi, cel mai important este să aibă loc. Nu putem niciodată să negăm faptul că libertatea, independența și pluralismul mijloacelor de informare online și offline sunt temelia democrației și a pluralismului. Trebuie să menținem și să consolidăm libertatea și independența mijloacelor de informare în lume pentru că servește interesul comun. Raportul 2017 a organizației Reporteri fără frontiere va fi publicat la sfârșitul acestei luni și afirmă că indicele privind libertatea presei în lume, care a fost prezentat pe 20 aprilie 2016 de către um, Reporte Fără Frontiere, arată că există un climat de teamă și de tensiune combinat cu o supraveghere din ce în ce mai mare din partea guvernelor a, a redacțiilor. Acum vă supun atenției mai multe documente pregătite de către Serviciul Parlamentului European, care se ocupă de studii și cercetare, pe teme precum uh, știrile false, libertatea presei în Balcanii Occidentali. Puteți să le găsiți uh, online și există și exemplare tipărite disponibile în sală. Acum vă prezint persoanele care stau lângă mine la prezidiu, invitații noștri de astăzi. Urez bun venit uh, domnului Cristof Deloar, care este secretar general al uh, Reporter Fără Frontiere, domnul Jerzy Ponamiovski, director executiv al Fondului European pentru Democrație, și domnul Iacob Kalenski, membru al East Stratcom Task Force al SEA. Începem cu domnul Deloar. Dau cuvântul cam, vă dau cuvântul cam 10 minute pentru că apoi să avem o sesiune de întrebări și răspunsuri. Merci beaucoup, euh, monsieur le président. Euh, mesdames et messieurs les, les parlementaires. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, doamnelor și domnilor eurodeputați. O să încerc să vă expun cum concluziile acelui index a libertății de presă publicat de Reporter fără frontiere. Nu vreau totuși să fac publicitate organizației mele, dar tot trebuie să vă spun că e vorba de organizația cea noastră uh, europeană, dar cu antene și birouri în 15 orașe din lume și noi am fost și laureați ai premiului Saharov din 2005 noi am inițiat pe 3 mai această inițiativă cu libertatea de presei în lume în, în 2011 uh, uh, și uh, iată, Națiunile Unite au preluat această idee foarte rapid, după câțiva ani. Ce privește acest clasament, acest index, suntem foarte îngrijorați de dispariția treptată a uh, militanților, nu, a uh, acelor state care să protejeze libertatea presei în lume. Statele nu își mai respectă această obligație. Este foarte îngrijorător. Iar în Uniunea Europeană știm cât de mult Parlamentul European se implică pe acest front și vreau să salut aceste eforturi, în general, eforturile depuse în materie de drepturile, drepturile omului și este clar că importanța Europei, a Uniunii Europene a sale este deosebit de importantă în acest climat, uh, astăzi în lume, jurnaliștii sunt din ce în ce mai puțin protejați, statele, guvernele nu îi protejează uh, mai deloc și libertatea presei este primejduită pretutindeni. Din păcate, asistăm la uh, o etapă uh, în care este încătușat uh, jurnalismul astăzi peste tot în lume. Din momentul în care Reporte Fără Frontiere a creat acest clasament, acum 15 ani, a libertății pre, eh, presei, indexul pe care noi l-am conceput eh, a devenit din ce în ce mai eh, scăzut, scăzând cu 14%. Foarte multe țări au sau cunosc o situație mai proastă decât în anii trecuți, mai cu seamă în Balcani. Într-un fel asta se explică pentru că în Europa cea mai mare libertate a presei există, da, și atunci, atunci când există o scădere, scăderea este cu atât mai vizibilă și spectaculoasă, uh, unde clasamentul era mai bun înainte. În Africa, în Asia Centrală, uh, pe cele două continente americane și în Orientul Mijlociu avem de asemenea Uh, acest index. Harta noastră în culori conține mai multe nuanțe, de la alb, unde se stă cel mai bine, până la negru, unde situația este uh, groaznic. Se trece prin toate culorile curcubeului uh, și sunt țări care au avut o situație care s-a îngălbenit cum ar fi uh, Slovacia. Alte țări au trecut spre uh, nuanța uh, portocalie și alte țări au continuat pe acest, acest curcubeu, culorile fiind din ce în ce mai sumbre pe măsură ce coborâm în acest clasament. Finlanda este un exemplu eh, foarte bun în, în ultimii șase ani, însă a scăzut un pic în clasament eh, din cauza unei povești de presiune asupra guvernului. Iar eh, în anumite țări, simplu fapt de asculta un radio străin poate să te ducă direct ca și jurnalist într-o tabără sau un lagăr de concentrare. Ehm, problema, de fapt, mai amplă este cea a situației democratice în lume. Avem o serie de regimuri autoritare și despotice de la care nu ne așteptăm uh, să facă mare lucru, dar avem și țări cum ar fi Turcia care alunecă spre situații autoritare. De pildă Turcia. 200 de organe de presă au fost uh, suprimate după puci, și noi, uh, că reprezentantul nostru a fost uh, întemnițat, apoi a fost eliberat, uh, risca o pedeapsă de 14 ani de închisoare numai pentru că își exprimă solidaritatea cu un ziar din Turcia. Astăzi, dincolo de aceste încălcări flagrante ale libertății presei, clasice, aș spune, uh, închisoare pentru ziariști, amenințări și așa mai departe, există o voință din partea unor guverne de a promova niște modele alternative. China vrea o nouă ordine internațională în domeniul informației. Rusia vrea și ea să își impună propaganda ca stil de informare. Este momentul în care democrațiile nu trebuie să cedeze. Avem nevoie de democrații iluminate care să poarte această bătălie suntem foarte îngrijorați de faptul că Uniunea Europeană e mai puțin uh, fruntașă decât în trecut și dăm mai puțin exemplu. Polonia, Ungaria sunt țări care au regresat, au dat înapoi în ultimii ani, uneori chiar în mod dramatic. Mai sunt și alte democrații care ne preocupă, atât în Europa cât și în afara granițelor sale, că e vorba de Canada, de Statele Unite, de Regatul Unit sau chiar și de Germania uh, Uh, legea privind uh, supravegherea, anumite proiecte de lege sunt extrem de controversate și uh, aduc atingeri grave libertății presei. Avem nevoie ca Europa să dea exemplul și de aceea ne găsim la un moment de răscruce. Parlamentul European, Comisia dumneavoastră, trebuie să fiți cât se poate de tari pe poziții, pentru că vorbim mereu despre acele închisori Uh, reale, cu gratii reale, cum spunea un dizident chinez, dar și când vine vorba de acele închisori uh, uh, imaginare uh, care uh, sunt uh, niște închisori uh, închipuite, dar nu mai puțin reale, de pildă prin fenomenul acapărării mass media internaționale de către oligarhi în țările mai autoritare avem exact această tendință ca și mass media să fie sau să devină captivă în uh, mâinile unor uh, prieteni oligarhi, așa cum a făcut Erdogan în Turcia, de pildă, când și-a apropiat presia, presa. Uh, uneori lucrurile pot să pare cât se poate de inocente, dar de fapt tendința aceasta este de a acapara presa, deoarece Ehm, libertatea presei uneori eh, nu este asociată suficient de strâns eh, cu situația drepturilor omului și exact aici Comisia dumneavoastră are un rol de jucat. Noi, Reporteri Fără Frontiere, când vine vorba de protecția jurnaliștilor, avem în curs o campanie de doi ani coace, astfel încât la ONU să fie numit un reprezentant special um, pentru drepturile ziariștilor. Avem o rezoluție în materie în 2006 la ONU, au existat și alte ecouri și acum ă, trebuie spus că nu există un mecanism concret de aplicare, aplicare a acelei rezoluții și acte conexe. Ne-am întâlnit și cu Ban Ki-moon și apoi și cu Guterres, care l-a înlocuit în fruntea ONU foarte recent. Uh, Uh, fără prea mult succes, avem nevoie de Europa, de statele europene pentru a ne sprijini, astfel încât să avem acest reprezentant numit uh, pe lângă ONU pentru protecția ziariștilor și uh, vin și aici, lansez un apel uh, dumneavoastră, eurodeputaților, nu este o capacitate directă pe care o aveți a prerogativă, dar puteți influența această situație. În ce privește acele știri false, fake news, pe scurt, cred că avem nevoie de noi puncte de reper. Uh, avem nevoie de o standardizare în profesia noastră, uh, iar verificarea faptelor, uh, fact-checking, uh, este un exercițiu util, dar uneori poate să fie ceva redundant. Trebuie ceva mai eficace, ceva mai direct care să permită o verificare reală a știrilor, a veștilor. Și încheia cu o mică anecdotă, dacă îmi permiteți. Și aici pun degetul pe un subiect important. Margheta, Margareta Simono uh, de, din Rusia astăzi, Russia Today, uh, mi-a, um, această persoană mi-a uh, trimis o scrisoare pe care o am pe biroul meu și vorbea despre propaganda rusă. Astăzi, odată cu această aniversare a uh, libertății presei, trebuie să ne apărați nu am răspuns această scrisoare pentru că pregătesc o inițiativă care să dea curs acestei cereri, însă vreau să vă spun că astăzi vedem cu această scrisoare emblematică cât de mult uh, există tendința Uh, ca să se invoce dreptul internațional atât de către protectorii libertății presei, cât și de către detractorii acesteia. Și vă mulțumesc pentru atenție. Merci beaucoup. La parola ora a... Mulțumesc foarte mult. Domnul Pomianovski are cuvântul acum. Vă rog, aveți cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte, și vă mulțumesc pentru această invitație, această prezentare în odată ce aniversăm um, libertatea presei în lume, pentru noi, ca și reprezentanți, nu este o uh, noutate să facem asta, ne bucurăm mereu să vă prezentăm activitatea noastră, dumneavoastră, membrilor Parlamentului European și oricăruia um, dintre cei interesați. Trebuie spus că Fondul European pentru Democrație, FED, a fost sprijinit la, și la începuturile sale a beneficiat de un uh, mare ajutor din partea Parlamentului dumneavoastră. De la început deci ne-am bucurat de o relație strânsă uh, și avem reprezentanți uh, din partea dumneavoastră, inclusiv în Consiliul de Administrație, chiar și pe dumneavoastră, domnule președinte. Vă mulțumim deci pentru aceste eforturi. Antevorbitorul meu a spus că libertatea presei se degradează peste tot, tot în lume și este vorba de un trend foarte îngrijorător. Trebuie făcut ceva pentru uh, asta, iar fondul nostru este activ în multe țări pentru a sprijini mass media independente și uh, pe reprezentanții activismului social uh, în virtutea unei mai mari transparențe, mai ales când vine vorba de a riposta uh, față de acțiunile guvernului sau altor părți interesate. În Consiliul de Administrație avem și țări din parteneriatul uh, răsăritean, cum ar fi Rusia, dar și țări din sudul Europei. Uh, toate aceste entități doresc să sprijine libertatea presei. Astăzi, discuția în general se poate concentra pe principalele fenomene prezente și cum pot fi ele contracarate. Care ar fi acestea? În primul rând, știrile false, fake news, precum și instrumentalizarea acestora în uh, contextul uh, politic și pentru a Uh, obține niște obiective de natură geopolitică, însă știrile false nu sunt ceva nou, din potrivă. Însă noutatea astăzi este că avem nu numai știri false, ci și experți, experți falși, uh, opinii false și grupuri de reflexie sau think tank-uri false. Toate acestea nu fac decât să ne uh, facă să devenim și mai confuzi când vine vorba de ce se întâmplă într-adevăr în realitate. Și se derulează o serie întreagă de uh, fenomene și procese uh, care sunt cu atât mai uh, periculoase într-o societate închisă. Într-o societate deschisă avem mai multe posibilități de a contracara aceste fenomene și flageluri. Uh, în societatea închisă, în schimb, uh, Efectele sunt uh, devastatoare, dramatice și pot să ducă și la amenințări la ordinea securității internaționale. Exemple. În Rusia, oamenii care ascultă la propagandă cred că Europa vrea să vină să îi uh, cucerească și să îi ucidă. Și dacă se crede în așa ceva, atunci riposta poate să fie foarte rapidă și atunci amenințarea este cu adevărat uh, imensă. Iată, dacă nu există mass media pluraliste și echilibru între puteri, nu se poate face nimic în acest sens. Și o să mă întorc uh, mai târziu la această imposibilitate. Știrile false acestea suscită o serie de emoții reale, autentice. E un subiect cât se poate de spinos, care trebuie uh, abordat uh, zi de zi. Gândiți-vă la faptul că s-a spus că la Darmstadt refugiații sirieni au uh, violat o tânără germană. O știre falsă, însă a stârnit niște emoții cât se poate de reale care a dus la niște uh, acțiuni, la niște decizii politice. de ce nevoie de instrumente noi și de o, o strângere a trupelor uh, în rândul decidenților, dar și din partea societății care trebuie să se mobilizeze și să creeze niște mecanisme pentru a izola uh, și pentru a identifica pe autorii acestor știri false, e vorba de ONG-uri, de blogări, independenți care își pot pune minte la bătaie pentru a crea astfel de instrumente. Ideea este să fie o mișcare de tip grassroots, de jos în sus și nu invers. Și atunci mobilizarea este cu atât mai importantă. Noi avem niște uh, acțiuni care uh, conlucrează la fel de bine cu donatorii și cu mass media independente în regiunile vizate și când vine vorba de donatori, o serie de evoluții îngrijorătoare și negative se fac resimțite. O serie de donatori clasici care au finanțat de multă vreme mass media și libertatea presei, um, acum taie aceste fonduri, deci nu mai finanțează și nu mai coordonează politicile respective stabilitatea uh, finanțărilor, prioritățile uh, donatorilor uh, sunt tot mai mult o sursă de îngrijorare pe care ne-o transmit activiștii noștri în domeniul presei din diversele regiuni mai sensibile. Suedia, donatorul principal în acest domeniu, a tăiat cu 40% fondurile anul trecut. Din fericire, eh, ei și-au revenit, ca să zic așa, dar nu vreau să critic Suedia, care este țară de departe fruntașă în acest domeniu. Însă, totuși, aceste tendințe sunt îngrijorătoare pentru că ele scad șansele de a avea un și de a vedea înflorind un eh, jurnalism independent care jurnalism va, devine, va deveni sau devine uh, dependent de banii guvernului sau de banii unor uh, oligarhi, oligarhi sau de finanțări comerciale care oricum nu fac bine unui jurnalism independent și mai există o tendință tot așa foarte îngrijorătoare, dar care de fapt la bază era o dezbatere pozitivă. E vorba de noile modalități hibride de informare. Uh, și astăzi hibride când vine, uh, când vine vorba de activiștii din domeniul drepturilor omului care astăzi în sfârșit se întâlnesc cu cei care luptă pentru drepturile omului, uh, pentru libertatea presei, dar aici apar și actori mai puțin dezirabili din domeniul securității, apărării. Trebuie să fim atenți la aceste amestecuri și cocktailuri, pentru că n-ar trebui ca lupta pentru securitate și apărare să infesteze uh, alte domenii uh, sau să devină ea însăși o propagandă, pentru că pentru a contracara propaganda e nevoie pur și simplu de jurnalism de calitate și independent. E bine că acești oameni se reunesc la masa de discuții, dar nu ar trebui ca ei să monopolizeze uh, punctele de discuție uh, și să deturneze în folosul unei anumite propagande uh, situația presei. Pe de altă parte, sunt și efecte mai pozitive pentru că fina uh, noi finanțări pot să fie obținute astfel. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Grazie lei. Adesso... Mulțumesc. Acum dăm cuvântul domnului Kalenski de la mm, Serviciul European de Acțiune Externe. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc frumos și pentru invitația pe care mi-ați adresat-o. Ambii oratori au vorbit despre rolul puternic pe care îl joacă un stat uh, în deteriorarea libertății presei, și anume Rusia. Tocmai de aceea, grupul nostru de lucru a fost creat la Serviciul European de Acțiune Externă, eh, East Task Force. Este în urma concluziilor eh, Consiliului din martie 2015, când cele 28 de state membre au hotărât că acest eh, serviciu european de acțiune externă trebuie neapărat să contracareze propaganda Rusiei. Echipa noastră este activă din septembrie 2015 și avem trei obiective principale. Primă, primul este să facem comunicări pozitive în care să explicăm mm, exact ce rol joacă Uniunea Europeană în țările din parteneriatul oriental. Pentru că dacă reușim să explicăm cetățenilor din Georgia și din Moldova ce este cu adevărat Uniunea Europeană, ei nu o să mai creadă uh, Uh, poveștile pe care le povestesc canalele uh, rusești sau finanțate de Rusia în țările lor și anume că Uniunea Europeană îi va uh, înghiți de vii, spus la sensul figurat. Din păcate, aceste canale au un audimat destul de numeros. Al doilea obiectiv al grupului nostru de lucru este să consolideze Um, presa în aceste țări din parteneriatul estic și scopul uh, eforturilor noastre este foarte clar. Vrem să avem jurnaliști obiectivi, jurnaliști de calitate care să poată să contracareze toate campaniile de dezinformare. Și cel de-al treilea obiectiv, care probabil este cel care uh, primește cea mai multă atenție, este că răspundem campaniilor de dezinformare în mod constant. De exemplu, am schimbat formularea a ceea ce a spus Consiliul. În loc să spunem campanii de dezinformare rusești, spunem campanii de dezinformare pro-Kremlin. Pentru că ne dăm seama că toate aceste vești, știri sunt de fapt împrăștiate de presa de stat din Rusia, dar uh, sunt, bineînțeles, uh, difuzate și de canale internaționale care uh, sunt difuzate în alte limbi, sunt așa numite canale satelit. Uh, gândiți-vă la uh, show-urile lui Vladimir Sokoliov și ei se prezintă ca fiind singurile uh, organe de presă independentă, chiar și din Occident. Ar fi însă nedrept uh, că, să spunem că uh, uh, uh, poporul rus este uh, de vină uh, în presă, trebuie să existe pluralism. De ce ne pasă? Nu e ca și cum propaganda și difuzarea de aceste informații e făcută așa în joacă. Nu! Este o adevărată strategie și se bazează pe documente precum doctrina militară rusească, doctrina de informare rusească se bazează pe uh, programele de uh, informare și antrenamentele de care se bucură uh, soldații din uh, armata rusă, ei sunt școliți ca să ducă propaganda de destabilizare a inamicului. Inamicul fiind uh, <laughs> oricine nu este uh, uh, la Moscova sau, mă rog, nu este uh, condus de Moscova. Și internetul a devenit doar o nouă armată, o nouă armă. Uh, și să știți că aceste documente nu sunt doar teorie. Noi ne dăm seama că propaganda și dezinformarea chiar uh, uh, este finanțată de către Kremlin. Numai puțin de 300 de jurnaliști sunt plătiți pentru a, a face această propagandă. Ne-am dat seama de acest lucru în momentul în care uh, Rusia a ocupat uh, Crimea. Deci ei practic reușesc să câștige bătălii fără să folosească arme uh, propriu-zise, ce altfel de instrumente. Nu știu dacă ne putem baza doar pe datele oficiale în uh, um, eforturile noastre de contracarare a acestor campanii. În ce privește bugetul, se pare că între 600 de milioane și 1 miliard de dolari sunt uh, cheltuiți în fiecare an pentru a finanța aceste organe de presă. Toată lumea știe uh, Russia Today și Sputnik, dar există și site-uri franțuzești sau uh, nord care alte limbi. E o adevărată armată de troli care multiplică și trimite acest mesaj astfel încât să ajungă la cât mai multe publicuri diferite. Există și ONG-uri uh, uh, bine organizate și finanțate care ajută la răspândirea acestor știri și, din păcate, există și diplomați implicați în aceste campanii de dezinformare. Uh, s-a menționat exemplul um, așa zisei fete germane violate de către imigranți un diplomat rus a, a răspândit această veste. Vă spuneam că Russia Today este uh, activă în sute de limbi, Sputnik de asemenea este disponibil în 33 de limbi. Ce încercăm noi să facem? Mandatul nostru spune că trebuie să uh, ridicăm nivelul de conștientizare pe această temă și uh, exact asta își doresc și partenerii noștri din uh, țările de est. Când ne spun cu ce problemă se confruntă, ei ne spun că cu probleme de bani. Chiar și jurnaliștii serioși din Georgia sau Ucraina n-au suficient de mulți bani. De ce nu au suficient de mulți bani? Pentru că donatorii nu îi cunosc și nu știu ce probleme există în aceste țări. Deci noi încercăm să ridicăm nivelul de conștientizare apropo de aceste probleme și arătăm uh, cum anume funcționează aceste campanii de dezinformare, unde ajung toate aceste informații. Avem un newsletter uh, uh cu articole și cu uh, clipuri video și acolo arătăm uh, ultimele exemple de dezinformare din uh, organele de presă oficiale rusești. Uh, le publicăm și pe pagina noastră de Twitter și de Facebook și pe site-ul nostru internet. Și am fi foarte bucuroși dacă uh, urmăriți uh, munca noastră pe toate aceste site-uri. Printre mesajele uh, uh cele mai des întâlnite în ultimele 16-18 luni aș putea să spun că există trei cuiburi mari de dezinformare. Occidentul întotdeauna este prezentat ca fiind uh, răul, inamicul. Se vorbește deseori despre agresiunile Occidentului la adresa Rusiei, ceea ce potențial ar putea să creeze o problemă uriașă dacă vrem să dialogăm cu populația din Rusia, pentru că ei, pe bună dreptate, cred că în fiecare săptămână vrem să invadăm Rusia. Celălalt mare cuib de dezinformare este că prezintă acțiunile Rusiei într-o lumină favorabilă. Deci, uh, ocuparea Crimeei n-a fost o încălcare a dreptului internațional, ci o interpretare independentă a dreptului internațional. Și a treia mare sursă de mesaje de dezinformare vizează Ucraina, în mod evident. Un mare procent dintre mesajele de dezinformare se uh, concentrează pe această țară și conflictul în curs de desfășurare. Se spune Ucraina nu este un stat, Ucraina întotdeauna a făcut parte din Rusia sau Ucraina nu a fost decât o țară rusofobă. Mă rog, sunt uh, mesaje contradictorii difuzate în același timp. Uh, uh, Ucraina este guvernată de fasciști și am văzut că acest mesaj uh, deja a fost uh, răspândit și înaintea referendumului din țările de jos cu privire la parteneriatul de asociere. Deci vedeți că uh, mersul treburilor în Uniunea Europeană și procesul nostru decizional pot să fie influențate serios de aceste campanii de dezinformare, dar cred că mi-am epuizat timpul alocat. Mulțumesc. Dacă doriți să luați cuvântul printre deputați, domnul Grib. Toate informații care panowie... Mulțumesc. Cred că informațiile pe care le-ați prezentat Sunt informații pe care le cunoșteam, dar întotdeauna e bine să ascultăm avizul experților, pentru că dumneavoastră, experții, întotdeauna identificați și analizați mai îndeaproape aceste probleme. Iată, aș dori să profit de această ocazie pentru a vă mulțumi, în primul rând, libertatea presei, libertatea jurnaliștilor, subiecte foarte importante. De asemenea, este important să discutăm despre felul în care este stăvilită libertatea presei. De multe ori nu se recurge la metode agresive, ci la metode foarte subtile. De multe ori modificarea, schimbarea proprietarului duce la îngrădirea libertății de expresie și libertății presei. Un alt fenomen foarte important reprezintă, de pildă, platformele de socializare. Acestea reprezintă uh, un element important. Mă refer aici la știrile false. Știrile false care au un obiectiv foarte clar și anume de a ne face să vedem realitatea în alt mod. Duc, de pildă, la erodarea felului în care noi percepem și vedem uh, lumea. Este foarte important să depunem un efort pentru a face oamenii să înțeleagă în cât de importante sunt aceste știri false, ce impact au asupra jurnaliștilor în sine, dar și asupra funcționării Uniunii Europene, asupra inițiativelor noastre sociale, iar din câte am auzit din partea dumneavoastră, pot avea un impact și asupra alegerilor. Este deosebit de îngrijorător pentru a nu mai vorbi de acele situații de agresiune care în cele din urmă se traduc în anexarea unui teritoriu, pentru că știm cu toții că știrile false pot uh, duce la acest final. Privesc parteneriatul estic și mă adresez dumneavoastră, invitatului nostru din partea Serviciului de Acțiune Externă, privind uh, parteneriatul estic și lista țărilor din acest parteneriat. În ce măsură aceste state au luat măsuri pentru a îmbunătăți situația? Barbara. Mulțumesc, doamna Lochpiller. Îmi cer scuze pentru întârziere, am două întrebări. Uh, prima întrebare se referă, este adresată mai degrabă Comisiei DROA. Când avem rezoluții de urgență, precum cea referitoare la Filipine, proiectul nostru de rezoluție a apărut, a fost publicat în revistele din Filipine. În consecință am primit o cantitate imensă de e mail uh, agresive. Personalul meu a trebuit să blocheze aceste e mail și aș spune că cam o trăime din aceste e mail erau, practic, reproduceau aceeași, aceleași formulări. Cred că erau scrise de aceeași persoană. Cred că era reacția unui președinte care nu vrea să fie criticat. Ce facem așadar uh, ca și comisie atunci când adresăm aceste critici? A doua întrebare. Propuneai desemnarea unui raportor pentru protecția jurnaliștilor. Așa cum uh, organizăm această dezbatere, am putea discuta și despre protejarea um, avertizorilor care lansează alerte asupra cazurilor de corupție, uh, cum am putea să îi descriem? E vorba de multe ori de uh, jurnalism de anchetă. Ei sunt cei care lansează aceste alerte. Am putea să introducem um, și aceste persoane în mandatul unui nou uh, raportor pentru protecția jurnaliștilor. Dacă poate asta să te liniștească, că vine vorba de Filipine, s-ar putea să mergem acolo în iulie, să știi, dar uh, E clar că atunci când ne vom deplasa în Filipine, oricum o să fim supuși unui atac, așa că stai liniștită, fii pregătită. O să fim trași în țeapă. Thank you. And yes, Barbara, I got... Mulțumesc și da, Barbara și eu am primit e mail de același fel din Filipine, spune Soraya, sunt într-adevăr uh, îngrozitoare. Doream să revin la invitații noștri Cred că e vorba de mai mult de cât acei jurnaliști care sunt în detenție. Cred că e o mișcare care urmărește să zdrobească valorile noastre democratice. Presa reprezintă practic unul din cei mai importanți purtători ai standardului libertăților noastre. Presa liberă reprezintă de multe ori singura scăpare. Mă gândesc la America Latină, dacă presa nu ar fi publicat articole despre acele probleme de mediu acele cazuri care au repercursiuni asupra populației indigene. Nu am fi aflat nimic. Același lucru se aplică și pentru India și cazurile de viol înregistrate acolo. Nu am fi aflat nimic. Cred că trebuie să acordăm uh, atenție deosebită um, acestei mișcări care urmărește să distrugă valorile noastre democratice. Este deosebit de important să încercăm să înțelegem că nu e vorba doar de actori izolați uh, sau Rusia într-un colț, ci sunt peste tot. Vedem și cum țări occidentale, precum Statele Unite sau președintele Trump, nu e nevoie ca el să închidă jurnaliștii, ci e suficient să distorsioneze adevărul. Trebuie să reacționăm într-un mod mult mai explicit noi, cei care apărăm libertatea presei. Grazie. Volevo anch'io fare... Mulțumesc. Vreau și eu să fac câteva remarci. Poate o să fiu un pic provocator, dacă îmi permiteți. Eu cred că avem de-a face cu o gamă întreagă de probleme pe care trebuie să le înfruntăm când vine vorba de libertatea presei. E foarte clar că a apărut o noutate, aceste știri false, folosirea lor pentru a determina anumite evoluții politice în anumite țări. Am asistat uh, la asta recent, mai ales când e vorba de ce se petrece în Rusia, o țară mare. Mai este o altă tematică, e vorba de uh, caracterul legitim sau nu al uh, intervenției jurnalistice în raport cu ce se petrece în planul magistraturii și al justiției. Aici Putem să dăm exemple de țări unde ziariștii sunt tratați uh, foarte prost, uh, adică sunt uh, aruncați în închisoare, în alte țări mult mai puțin se întâmplă asta, este puțin mai subtilă această persecuție. Ar trebui să vedem astfel în ce măsură avem uh, conex și fenomenul concentrării în mâna unor oligarhi a mass-mediei care influențează fluxul știrilor și apoi, bineînțeles, platformele de socializare, pentru că proprietarii acestor ar trebui să fie trași la, răsp- la răspundere, pentru că pe ele știrile false se răspândesc uh, într-o veselie, nu e nimeni tras la răspundere. Și atunci, iată că trebuie făcute propuneri și aici și mai este apoi fenomenul folosirii Uh, fenomenului mediatic pentru a uh, destabiliza uh, guverne sau, mai bine zis, opoziția statală. Asta se petrece într-un mod mai puțin manifest în diferite țări. Eu m-am mai izbit de tematica libertății presei în țări cu regimuri autoritare, iar acolo, bineînțeles, ziariștii au, sunt o situație cât se poate de delicată. Și în acele locuri, pentru a supraviețui, ziariștii trebuie să adopte niște strategii de supraviețuire de, în legătură cu aceste și știri. Sunt presați de asta, însă sunt țări libere, occidentale, unde ziariștii uh, Uh, se pun în slujba puterii uh, fără să fie nevoit să o facă. Trebuie să ne gândim la toate aceste lucruri, pentru că cu siguranță ceva nu merge uh, în jurnalism astăzi. Ieri am fost frapat, m-am uitat la televizor, la telejurnalul italian și în țara mea are loc astăzi o dezbatere legată de vaccinul. Anumite forțe politice nu zic cine, anumiți reprezentanți politici, dar aș putea să numesc pe cei de la 5 stele care spun, practic, că folosirea vaccinelor sau vaccinarea duce la niște efecte secundare destul de îngrijorătoare și e mai bine să nu se procedeze la vaccinare. Uh, New York Times ieri de dimineață a publicat un uh, articol în care spune că această campanie împotriva vaccinării, uh, care condusă destul de agresiv de liderul 5 stele, eu sunt departe de aceste vârtești, dar vreau să vă spun uh, cum să folosite aceste știri. Această dezbatere în Italia, spune uh, New York Times, arată că Grill este răspunzător de anumite epidemii care au izbucnit astăzi în Italia și într-o știre dintr-un mare ziar italian se vorbește exact despre asta și se menționează figura lui uh, Grillo, un comic foarte cunoscut pe vremuri. Uh, de fapt, el niciodată nu ar fi luat o poziție clară în defavoarea vaccinului. Și, de fapt, de unde vine această știre? Uh, au dezgropat un sketch din uh, 1998 în care acest comic, acest actor comic uh, își bătea joc de folosirea vaccinelor. Deci, vedeți cum uh, se petrec lucrurile. Eu sunt uh, un pic uh, departe de aceste mișcări, nu fac parte din FDD și nu sunt aproape de 5 stele, dar mă interesează situația pentru că vedem cum pot fi dezgropate anumite știri sau anumite idei din trecut și să se transforme în știri false astăzi. Deci vă dăm, vă dăm asta un exemplu. Mulțumesc foarte mult! Am să răspund la întrebarea dumneavoastră, dar foarte subțin în ceea ce privește avertizorii. Există două căi pentru a-i proteja. Calea la care s-au gândit îndelung instituțiile europene, fiind vorba de acești avertizori, e vorba de un câmp mult mai amplu decât jurnalismul. O parte dintre ei se adresează însă direct jurnaliștilor. Aceștia trebuie, prin urmare, apărați în mod direct odată identificați, o altă cale pentru a-i apăra, e cea um, prin care se protejează sursele ziariștilor în calitatea lor de surse. Avertizorii nu reprezintă întotdeauna sursele jurnaliștilor, sunt o sursă permanentă, sunt o sursă importantă, dar nu permanentă. Iată cele două căi. Domnule președinte, nu ați formulat în acest fel, dar evident, de multe ori în acele țări în care vorbeați de legătura puterii cu instituțiile democratice, dar și în acele țări unde puterea e um, una autoritară, jurnaliștii fac treaba murdară. Jurnaliștii sunt uh, oameni care își fac bine treaba, dar de uneori sunt și complicii puterii. Nu e vorba de jurnaliști în sine, ci e vorba de jurnalism ca atare. E vorba de uh, exercitarea unei profesii libere și independente. Și în acele țări mai libere trebuie să uh, facem un efort pentru a spori această independență. Viața democratică presupune că fiecare trebuie să aibă un rol, un rol care să difere de celelalte funcții democratice. De pildă, jurnaliștii nu sunt politicieni, uh, umoriștii nu sunt politicieni sau ziariști și așa mai departe. Dacă tot vorbim de independență, de independență față de puterile publice, de puterea economică, uneori și de puterea religioasă, uh, într-un context pluralist în care puterile sunt împărțite, jurnaliștii nu servesc puterea. Și cred că același raționament se aplică peste tot în viața publică. Luptăm împotriva conflictelor de uh, interes, împotriva ingerințelor. Trebuie să introducem un control strict care să aibă un efect uh, obligatoriu pentru mass media, dar care în același timp să permită jurnaliștilor mai multă libertate. Trebuie să introducem o serie de proceduri în cadrul mass media, dacă e nevoie prin legislația națională, dacă e nevoie chiar prin adoptarea unor norme internaționale care să permită care să ne permită să facem o deosebire între jurnalismul de calitate și celelalte activități pe care le-ați amintit, uh, propagandă, manipulare și așa mai departe. Trebuie să avem uh, o abordare structurată. Când vine vorba de aceste știri false, uh, Trebuie să avem un raționament clar, trebuie să ne întrebăm cum putem face ca aceste știri să nu fie cât, foarte, să nu se răspundească foarte mult, pentru că acestea distorsionează adevărul. De pildă, verificarea datelor E o strategie folosită, de pildă, Germania are un proiect în acest sens, prin care sunt sancționate acele platforme de socializare care distribuie știrile false. Mm, nu neapărat Facebook trebuie să decidă cine uh, ce știre e adevărată și ce știre nu. Dacă începem să îi conferim unei platforme precum Facebook uh, autoritatea unui editor, lucrurile vor începe să meargă prost. Trebuie să facem în așa fel încât să fie favorizate acele entități, acele structuri care colectează, strâng informații, respectând principiul independenței informației, verificării surselor și verificării faptelor. În loc de a urmări diferite informații, să încercăm să uh, promovăm acele structuri care îndeplinesc o serie de criterii clare. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Marea majoritatea întrebărilor nu mi-a fost adresată direct. Aș dori însă să intervin referitor la două aspecte. Sunt pe deplin de acord că ideea de a sprijini mass media și de a crea o punte de legătură între acele persoane care promovează la nivel global aceste valori. Noi uh, suntem activi în vecinătatea de est și de sud, nu suntem activi încă la nivel global, poate într-o zi vom reuși să atingem acest nivel și s-ar putea ca în acest fel să recurgem la acest instrument pentru a adăuga plus valoare la acest schimb de experiență, de informații și pentru a crea o anumită solidaritate pentru cei care în societatea deschisă sau în, într-un alt mediu militează pentru aceleași valori. Aș dori să fac o observație referitoare la exemplul uh, prezentat de domnul Panzeri referitor la vaccinare și referitor la felul în care, în general, putem combate știrile false. Sunt de acord cu colegul meu de la Reporter Fără Frontieră și anume că acțiunea juridică presupune anumite riscuri și trebuie să fim prudenți. În primul rând, trebuie să sprijinim acele mecanisme firești care pot fi create și alimentate de oameni, de cei care consumă media. Haideți să privim, uh, de pildă, să aruncăm o privire asupra istoriei, vorbeam de vaccinare, dar haideți să ne gândim la alimentele sănătoase. Atunci când uh, s-a lansat, când a apărut această idee, nu a fost promovată de guverne sau de o entitate de standardizare, ci erau cetățenii. Ei spuneau că doreau alimente sănătoase, știau ce podgorie produce un vin bun, ce livadă produce mere sănătoase. Cetățenii realizau așadar un fel de evaluare, iar dacă vrem să creăm un um, mecanism de evaluare asemănător pe internet, alucând, de pildă, evaluări prin intermediul unor calificative drept steluțe, putem crea centre de media, de pildă, inițiativă coordonată de Reporteri Fără Frontieră, alte entități independente care sunt de încredere. Acestea pot avea o influență directă, dar avem nevoie și de o companie tehnologică din Silicon Valley care să coopereze, care înseamnă că acele canale uh, cele mai de, care respectă aceste criterii vor fi primele care vor fi um, afișate pe aceste motoare de căutare. În acest fel vom evita situația în care um, aceste platforme solide vor fi prezentate drept um, platforme de încredere. Vom avea așadar, putem face o paralelă între alimentele sănătoase și media sănătoasă. Iar în cele din urmă, această inițiativă se poate reflecta și în legislație, societatea și guvernele deschise pot uh, genera orientări pentru a proteja așadar această marcă. Iată propunerea mea. Soraya, doresc să intervii? Mulțumesc. Care e perspectiva mea? regimurile politice nu sunt singura amenințare la adresa libertății presei. Cred că și contextul economic are un impact asupra libertății presei. Pentru că ziariștii trebuie să vândă ziare. Eu vin din Suedia și din perspectiva suedeză știu cât ce capacitate are extrema dreaptă de a primi atenție, lucru care practic se traduce în propagandă gratuită pentru înspre alegători. Și nu e vorba de a elimina dezbatere, pentru că oricum nu putem dezbate cu ziariștii, cu presa. Așadar, acești membri ai extremei drepte își primesc informațiile din presa oficială. Și aș dori să știu cum reacționați, pentru că nu sunteți uh, independenți față de aceste interese economice. E la categorie del jurnalism urlat. Da, e vorba de un uh, ziarism uh, modificat, modificat de dorința de a țipa, de a striga, de a face scandal. Nu e libertatea de expresie, cu totul altceva. Doriți să reacționați la cele menționate de colega noastră? Vă rog. Dumneavoastră aveți ultimul cuvânt. Într-adevăr, am primit o întrebare în mod direct uh, de la un domn uh, deputat se referă la poziția țărilor din parteneriatul răsăritean și cum putem să le ajutăm pe acestea. Din, punct de vedere, din punctul de vedere al uh, echipei noastre, în momentul în care încercăm să transmitem pozițiile UE în această regiune, uh, țările respective au cam aceleași poziții și mesajele noastre sunt foarte asemănătoare. Poate că țintim uh, anumite situații specifice, dar în general Cam aceleași situații sunt cele care ne preocupă condiția jurnaliștilor în aceste țări, care a fost evocată de colegii din panel. Aș dori să menționez câte ceva în legătură cu Facebook. După câte am înțeles eu, ei nu doresc să fie editori, ei își doresc anumiți uh, ziariști pe care îi angajează în anumite țări să fie angajați de ei și să verifice uh, anumite surse. Deci nu Facebook direct face acest lucru, ci ziaristul, jurnalismul, uh, jurnalistul dintr-o țară, cum ar fi Germania, verifică o anumită știre. Aș dori să spun în legătură cu uh, anumite sancțiuni uh, legale ele ar putea să existe, însă depinde foarte mult de la o țară la alta ce se întâmplă. În țările baltice, de pildă, uh, minoritatea rusofonă este cea mai adesea țintită în astfel de demersuri. În alte țări sunt bătrânii cei care sunt supuși uh, unor uh, campanii de dezinformare în alte, în alte părți. Extrema stângă face obiectul acestor atac. În Lituania, de pildă, siguranța și securitatea sunt temele principale abordate. Uh, dar și în Letonia. Deci nu cred că există o soluție ca la pot pentru toate aceste țări. Ele au specificul lor, iar propaganda care le afectează este și ea diferită de la o țară la alta. Vă mulțumesc foarte mult! Cred că am avut o dezbatere cât se poate de interesantă. Aș dori să mulțumesc uh, oaspeților noștri. Uh, și intervenienților pentru că ne-au ajutat uh, să animăm această dezbatere cu libertatea de presă. Le mulțumim și trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Celălalt speaker.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 în privința Sudanului și situația drepturilor umane din această țară care continuă să fie una foarte proastă. Iată de ce Comisia noastră a hotărât să pună pe ordinea de zi acest subiect, mai ales că vom efectua o, emisiune, o misiune în această țară în uh, decembrie anul acesta și bineînțeles că asupra acestei uh, vizite vom mai avea un schimb de opinii și în a doua parte a anului. L-am uh, invitat aici pe domnul Figel, trimis special al UE pentru promovarea libertății uh, de religie și confesiune în afara UE Uh, el ar trebui să vină aici, dar din păcate are probleme de sănătate, îi urăm uh, sănătoșire grabnică. Uh, fare, face mare plăcere să-l întâmpin aici pe domnul Aristride Nonosi, expert independent, care vine din uh, Benin și a fost nominalizat la Consiliul pentru Drepturile Umane uh, în acest uh, post, în 2015, are un doctorat în jurisprudență specializat în drept internațional, drepturi umane și dezvoltare, o mare experiență în aceste domenii, pentru că a lucrat pentru serii organizații internaționale și africane de-a lungul carierei sale. În martie 2017, un grup de reprezentanți ai țărilor membre ale UE și ale instituțiilor UE, răspunzătoare pentru politica UE în Africa, au efectuat o vizită în Sudan. Acolo au primit o serie de informații la zi în legătură uh, cu uh, ce se petrece în această țară din partea Ministerului de Externe, din partea altor uh, reprezentanțe guvernului. S-au întâlnit cu partide politice, cu asociații de tineret, de femei religioase, parlamentari și cu o serie de alte reprezentanțe ai sectorilor afacerilor și uh, ai societății civile. Iată ce vreau să vă spun și uh, Aș începe imediat acest schimb de opinii. Da cuvântul domnului Nonosi. Are 10-15 minute la dispoziție. Aveți cuvântul, vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Excelențe, domnilor și domnilor. Bucur că am această onoare să fiu prezent aici la Bruxelles mai cu seamă la Parlamentul European ca să vă spun care este situația uh, astăzi în Sudan. Așa cum știți, am fost uh, nominalizat în funcția pe care o ocup și anume expert independent pe drepturile omului în Sudan și am intrat în funcțiune în uh, septembrie 2014 conform uh, rezoluției ONU în materie. Odată cu această rezoluție se uh, intră în dialog intensificat cu guvernul Sudanului pentru a vedea situația drepturilor umane în această țară și pentru a se face recomandări și uh, evaluarea nevoilor de asistență tehnică și de consolidare a capacităților în acest domeniu în Sudan. Am primit o serie de informații din partea Sudanului, dar am primit informații și din partea liderilor ONG-urilor și din alte surse. Toate acestea mă vor ajuta uh, pentru a-mi îndeplini mandatul. Aș dori să spun cât de mult apreciez eforturile Uniunii Europene care m-a sprijinit în aceste demersuri și mulțumesc mai cu seamnă Parlamentului European și subcomisiei uh, DROA pentru că uh, îmi dă ocazia să vă informez în legătură cu uh, munca mea, care consistă într-o serie de vizite la fața locului în Republica Sudan pentru a evalua situația drepturilor omului și pentru a discuta posibilități de cooperare împreună cu autoritățile din Sudan și cu alte părți interesate, inclusiv entități și agenții ale ONU, comunitatea diplomatică și organizații ale societății civile. De când am fost numit, am făcut o serie de vizite pe teren în această țară. Uh, de fiecare dată m-am deplasat între 10 și 12 zile. Am vizitat uh, Khartoum, uh, Darfur, în Sudanul de Sud, și m-am întâlnit cu o serie întreagă de actori implicați. Am depus deja uh, două rapoarte pe lângă Consiliul ONU pentru drepturile umane și am făcut recomandări guvernului sudanez, precum și mișcării de opoziție, dar și comunității internaționale în vederea îmbunătățirii situației drepturilor omului în această țară. Majoritatea recomandărilor mele, dar și cele ale Uh, predecesorilor mei nu au fost încă implementate și sper că se vor face în continuare eforturi pentru a implementa aceste recomandări. Astăzi vă voi informa în legătură cu ultimele evoluții pe teren în Sudan din punct de vedere politic, de pildă în ce se întâmplă cu dialogul uh, național care a fost uh, boicotat de principalele grupuri pentru că situația și atmosfera uh, nu erau propice. Între timp, uh, situația s-a îmbunătățit, numindu-se o persoană cum este domnul Asansali în poziția de prim-ministru, care apoi a dizolvat cabinetul său pentru a pregăti instalarea unui guvern de Uniune Națională. În ianuarie 2017, Statele Unite au uh, anunțat suspendarea parțială a unor sancțiuni împotriva acestei țări pe baza uh, evaluării situației privitoare la încetarea focului precum uh, și la accesul pentru ajutor umanitar, dar și alte aspecte legate de uh, armata și milițiile de acolo. Astfel, s-au putut normaliza relațiile între cele două țări, Sudan și Sudanul de Sud, și Sudanul a putut încet, încet să, începe să, să înceapă să-și revină cu economia. Din punct de vedere militar, vreau să vă spun din capul locului că în uh, Brunei, Darfur și în alte regiuni au, au avut loc lupte între uh, reprezentanții guvernului uh, și mișcări de opoziție, dar acestea s-au atenuat. Astăzi există doar o singură forță care continuă să lupte pe teren, dar ea este slăbită și fragmentată. Majoritatea zonelor care uh, uh, erau sub controlul acestei mișcări timp de ani de zile uh, de această facțiune lebelă, ei bine, acum au intrat sub controlul guvernului. Deci, succese militare și astfel anul trecut uh, s-a declarat unilateral de către guvern o încetare unilaterală a focului. Până acum, această încetare a focului se menține. Domnul Gibril Ibrahim, mișcarea sa, precum și um, mișcarea de liberare a Sudanului, care erau înainte uh, uh, Uh, în conflict militar au declarat că vor uh, și respectă încetarea focului. Asta se întâmplă și în Sudanul de Sud. Iar Uniunea Africană și panelul uh, său de profil continuă să lucreze cu părțile în conflict pentru a ajunge la un acord de semnat de încetare a ostilităților și de reîncepere a discuțiilor. Însă, până acum, pe acest foi de drum nu s-au făcut progresele scontate. În ceea ce privește situația drepturilor omului, Serviciile Naționale de Securitate, sporirea prerogativelor acestora a avut un impact negativ asupra drepturilor umane. Este vorba de servicii speciale de securitate și de informații care continuă să aresteze în mod arbitrar și să încalce flagrant Constituția Sudanului de Sud, dar și alte uh, instrumente internaționale, iar ziariștii și opozanții politici sunt țintele acestor intimidări aș dori să subliniez și lucruri pozitive, de pildă reforma guvernului din Sudan pentru a asigura separarea puterilor între ministrul justiției și procurorul general al Sudanului. Asta va spori statul de drept ca și uh, realitate și va uh, îmbunătăți funcționarea aparatului justiției. Cu siguranță știți că președintele Sudanului a luat o hotărâre anul acesta în martie pentru a uh, grația o serie de persoane uh, de militari care au luptat în slujba armatei guvernului. Sunt persoane care fuseseră condamnate la moarte inițial, însă șantierul este în lucru și este foarte clar că mai este mult până să se recapete încrederea între părți. Uh, în Darfur, violența intercomunitară continuă să prospere și civilii sunt uh, uh, sub atac. Foarte multe asasinate au loc în acest context. Conflictul acesta între comunități de la Darfur este completat și de o serie de uh, probleme de concurență uh, um, uh, pentru controlul anumitor resurse. Cauzele subiacente ale conflictului nu au fost încă conștientizate și situația în continuare se degradează, mai ales la Brunei, un loc pe care îl voi vizita în curând, când mă voi întoarce în Sudan. Acolo au loc încălcări, încălcări ale drepturilor omului și alte abuzuri din partea autorităților guvernamentale. Aș dori să vă exprimați și să exercitați presiuni pentru a îndemna părțile implicate în conflictul din Sudan să înceteze aceste conflicte, astfel încât poporul din Sudan să revină la normalitate. În ce privește situația umanitară, permiteți-mi să vă dau câteva date din partea din partea OSHA, înaltul, uh, biroul uh, ONU pentru coordonarea acțiunilor umanitare. Conform acestuia, mai multe sute de, 100, peste 100.000 de persoane au fost deplasate mm, începând din 2015 în urma acestui conflict. Persoanele deplasate, strămutate la Darfur, conform datelor din ianuarie 2017, sunt estimate la aproape un milion. Și multe persoane acestea sunt cuprinse într-o serie de tabere de refugiați uh, Uh, număr de 66, precum și în alte părți. 3,3 milioane de persoane în total au nevoie de ajutor umanitar într-un fel sau altul. O serie întreagă de agenții, programe umanitare, peste 30, um, sunt active la Darfur și ajută populația locală, însă aceste persoane strămutate sunt într-o situație cronică de instabilitate, insecuritate din pricina uh, criminalității care este în floare în această zonă. Banditism, uh, asalt și atacuri armat, uh, atac și jaf la drumul uh, mare, violuri și așa mai departe. Acestea uh, sunt uh, regula acolo și afectează securitatea și coexistența pașnică a comunităților de aici. Conform informațiilor pe care le-am primit la ultima mea vizită acolo, există o serie de incidente provocate de indivizi armați. Mă refer la violențele împotriva femeilor, atât în taberele de refugiați cât și în afara acestora am cerut guvernului sudanez, care are principala răspundere de protecție a civililor, să facă ce poate pentru a conduce anchete pentru a-i aduce pe făptași în fața justiției. Ceea ce privește persoanele strămutate intern conform biroului ONU pentru refugiați, se consideră că peste 30, 330 de mii 330.000 um, de sudanezi au fugit din sud în nord de la începutul ostilităților. Îi îndemnă pe cei din Sudan să-i primească pe refugiații din Sudanul de Sud, dar sunt îngrijorat de condițiile pe care ei le pot avea în Sudan. Cer Uniunii Europene cu această ocazie să sporească asistența și ajutorul pentru aceste persoane. Așa cum știți, probabil, drepturile fundamentale se găsesc în centrul atenției ONU, uh, o politică transversală uh, cum vine vorba de pace, justiție și conciliere. Există în continuare probleme cu drepturile omului în, în Sudan. Cu toate acestea, cu eforturile UE, cu eforturile partenerilor săi, uh, guvernul sudanez ONG-urile și partenerii de acolo, precum și comunitatea diplomatică, vor uh, face multe pentru a îmbunătăți situația. Contează în continuare pe sprijinul UE pentru ca drepturile omului să fie în continuare promovate în această țară. Profit încă o dată de această ocazie pentru a vă mulțumi pentru că m-ați primit aici uh, călduros la dumneavoastră și, în general, mulțumesc Uniunii Europene pentru sprijinul pe care l-am în funcția mea. Uh, pot să răspund, bineînțeles, la întrebări și la comentarii. Vă mulțumesc foarte mult! Grație lei! Mulțumesc! Vă mulțumesc frumos pentru contribuție, pentru informațiile pe care ne le-ați furnizat. Ni s-a alăturat și doamna Claudia Videi, care este șefa diviziunii pentru țările din estul Africii la Serviciul European de Acțiune Externă. Vă mulțumesc, doamnelor și domnilor deputați, membri ai Subcomisiei pentru Drepturile Omului. Vă mulțumesc frumos pentru faptul că l-ați uh, invitat pe domnul Nononzi, um, expert uh, independent, ca să vă facă prezentarea pe acest subiect despre situația politică sunt informații cât se poate de recente și suntem de acord cu ele. E adevărat că atât veștile <laughs> triste cât și cele mai îmbucurătoare ne interesează deopotrivă. Uh, atât din punct de vedere politic cât și umanitar, uh, uh, noi rămânem prezenți în regiune și încercăm să influențăm uh, întregul proces politic. Sprijinim uh, mecanismul la nivel înalt pe care îl uh, um, sprijină președintele în vechi. Mm, avem de asemenea pe domnul Alexander Ramsdorf, care urmărește situația din Sudan îndeaproape, precum și negocierile politice care au loc avem și o delegație la Khartoum, care este foarte activă în întregul proces politic, care încearcă să rămâne implicată într-un uh, dialog politic care nu este întotdeauna foarte simplu. și statele membre trimit mesaje astfel încât uh, poziția UE să fie văzută ca o poziție la unison. Deci, din punct de vedere politic, suntem activi și încercăm, sperăm să putem să contribuim la un proces de pace care, e adevărat, face un pas înainte, doi înapoi, dar totuși vrem să rămânem optimiști. Aș vrea să mă concentrez acum pe situația drepturilor omului, cum o vedem noi, în ce sectoare suntem noi activi și ce anume încercăm să întreprindem. Am pornit de la premisa că situația drepturilor omului din uh, Sudan uh, rămâne uh, foarte mm, tristă, nu vedem încă foarte multe semne de uh, îmbunătățire. Avem probleme cu libertatea de exprimare, libertatea presei, libertatea de asociere și libertatea de cult. Societatea civilă, organizațiile acesteia, în general, în Sudan, uh, uh se află de asemenea într-o situație gravă și pe noi ne îngrijorează. Delegația noastră din Khartoum se consultă în mod constant cu apărătorii drepturilor omului, cu organizațiile societății civile, pentru că e modul lor și modul nostru de a înțelege mai bine realitățile de pe teren e, și să vedem exact cum putem să îi ajutăm. Delegația uh, vorbește și cu minori, de, cu parteneri de importanță mai mică. Uh, încearcă de asemenea să coprezideze întâlnirile organizate de Forumul Partenerilor Străini, pentru ca noi împreună să monitorizăm situația drepturilor omului din Sudan și să o facem uh, în mod constant. Dincolo de această implicare la nivel general, supraveghem și cazuri individuale. Și din păcate nu ducem lipsă de asemenea cazuri. Unul dintre ele este domnul doc, doctor Ibrahim Mudai, care este deținut de uh, autorități de aproape patru luni de zile, deși nu este încă acuzat de nimic. Am uh, atras atenția asupra cazului domnului Mudawi atât uh, în Cartum cât și aici la Bruxelles. Un alt caz este uh, um, întemnițarea unui cetățean cec uh, împreună cu doi creștini uh, sudanezi, domnii Abdurahim și Abduhamala. Ei au apărat un cetățean din Darfur care a fost agresat pentru că se convertise la creștinism. Cineva de la delegație a, a fost prezent la proces și a, și-a demonstrat public sprijinul față de cei trei a, um, um, inculpați. Știm că și Parlamentul European și-a exprimat îngrijorarea față de acest caz și a întrebat uh, ce se întâmplă Domnul Iacek, pe 26 februarie, a fost grațiat de președinte. Această decizie a fost salutată, dar nu s-a întâmplat la fel și cu cei doi cetățeni sudanezi care au rămas în închisoare. Șeful delegației noastre de la Khartoum deseori a vorbit cu autoritățile sudaneze în acest sens și cere grațierea și liberarea imediată a celor doi cetățeni sudanezi. Am avut trimisul special al UE pentru promovarea libertății de cult în afara UE, domnul Ian Figo, care din păcate n-a putut să fie prezent astăzi, însă el a vizitat Sudanul în martie și a fost prezent timp de patru zile în Sudan. S-a întâlnit cu mai mulți interlocutori, inclusiv ministrul afacerilor externe, ministrul uh, uh, religiei din Sudan și cu reprezentanța ai uh, societății civile din uh, Sudan. Aș vrea să insist uh, pe cele spuse de trimisul nostru special de când s-a întors. A arătat în urma întâlnirilor cu autoritățile că existau mai multe subiecte îngrijorătoare. El a apărat cauza creștinilor din Sudan, pentru că ei ar trebui să se bucure exact de aceeași soartă precum și domnul Iacek. A vorbit și despre cazul uh, doctorului Mudaui și a putut să-l viziteze în închisoare. Această dovadă de bunăvoință din partea autorităților uh, este o premieră. Pentru prima oară un reprezentant UE a putut să uh, viziteze în închisoare pe un apărător al drepturilor omului. Toate aceste cauze sunt uh, exemple de arestări arbitrare și de încălcări a drepturilor omului în Sudan și deseori ele sunt evocate în uh, discuțiile cu autoritățile și statele membre sunt rugate să facă um, exact la fel, să își unească forțele și să um, facă apel la autoritățile uh, sudaneze pentru a apărea cauza acestor persoane. Există Uh, inițiative de reformă a sistemului judiciar în Sudan și noi le susținem și de asemenea folosim toate instrumentele pe care le avem la dispoziție pentru a sprijini uh, societatea civilă. Vom continua să vorbim despre toate uh, cauzele care ne preocupă și o vom face atât la Cartum, cât și aici la Bruxelles. Și în ultimii ani am folosit toate întâlnirile la nivel internațional uh, unde aveam uh, reprezentanți la nivel înalt, uh, inclusiv uh, persoana comisarilor, pentru a um, evoca aceste subiecte cu reprezentanții Sudanului. Trebuie să închei însă nu pe o notă optimistă, pentru că nu putem spune că situația drepturilor omului din Sudan s-ar fi îmbunătățită în vreun fel. Rămâne o prioritate pentru Uniunea Europeană și noi atașăm o mare importanță Um, dăm o mare importanță um, vizitei expertului ONU în ce privește drepturile omului, care va trebui să evalueze situația de la fața locului. Și va fi uh, un pas important uh, pentru a permite reînnoirea acestui mandat de către Consiliul 1 pentru drepturile omului mai târziu anul acesta și sperăm să fie reînnoit acest mandat. Mulțumesc. Dau acum cuvântul deputaților, mai întâi doamna Soraya Post. Mulțumesc, domnule Panțeri, stimate domnule Nononsi. Vă mulțumesc frumos pentru um, prezentarea dumneavoastră deosebit de prețioasă, de utilă. Știm că violențele sexuale sunt întotdeauna prezente în zonele de conflict și de mult timp copiii și femeile din Sudan sunt victimele acestui tip de violență. Puteți să ne spuneți care este situația actuală și ce inițiative credeți dumneavoastră că am putea să luăm? Participarea femeilor în soluționarea conflictelor este de cea mai mare importanță, așa a arătat și Consiliul Drepturilor Omului de la ONU. Cum uh, vă ocupați de acest aspect uh, în Sudan și care sunt perspectivele? În urmă cu ceva timp uh, am vrut să organizăm o delegație în Sudan, dar uh, am fost împiedicați pentru că ni s-a spus că este foarte periculos. Este chiar atât de periculos pentru delegația Parlamentului European să viziteze Sudanul și vreau să vă întreb și cu privire la forțele de menținere a păcii din Sudan. Am aflat de, de povestea acestui soldat din Congo care uh, a fost uh, înlăturat din funcție, de fapt era un capitan a forțelor de menținere a păcii uh, plătite de către um, ONU și care a fost înlăturat din funcție și ca tare toate trupele uh, congoleze s-au retras. E adevărat. Mulțumesc, Barbara, domnul Logbiler. Vă mulțumesc, domnule Nonosi. Am și eu niște întrebări. În urma vizitei pe care am făcut-o pe cont propriu, uh, în februarie am fost la Cartum și am rugat delegația UE uh, de la Cartum să mă ajute, să, am, să mă întâlnesc cu persoane pertinente. Domnule Nononse, ați spus că încă constatați că există multe probleme și că serviciul secret trebuie să fie reformat pentru ca el să funcționeze în conformitate cu statul de drept și cu drepturile omului. Și atunci când călătoriți, spuneți că una dintre misiunile dumneavoastră este să ajutați la consolidarea capacității. Ați putea să dați mai multe detalii? Credeți că uh, capacitatea va fi consolidată, capacitatea statală va fi consolidată dacă este reformat serviciul de informații secrete? Uh, pentru că eu am aflat că atunci când străinii trec frontiera în Sudan, mai întâi se întâlnesc cu emis și după aceea cu alte autorități. Sau, așa cum s-a întâmplat cu doctorul Mudavi, există acuzații potrivit cărora el a trebuit să uh, mărturisească că era un spion și a fost uh, torturat pentru a-i se uh, sustrage această mărturie. A fost pentru mine de mare ajutor să discut cu, uh, în secret cu apărătoarea drepturilor omului, pentru că întotdeauna se află în pericol. Și cu toții, deși aparțin unor organizații diferite, mi-au spus că Uniunea Europeană se concentrează pe securitate și gestionarea fluxurilor migratorii și că ei uh, uh, colaborează din ce în ce mai mult cu autoritățile din Sudan. Și prin urmare, agenda drepturilor omului a devenit cumva un subiect uh, mai puțin important. Și ei mi-au spus că represiunile continuă și de asemenea și încălcările drepturilor omului. Și ar trebui ca aceste subiecte să revină pe locul întâi. În cazul domnului Mudawi, am putut să discut cu soția dumnealui și cu medicul dumnealui și deși condițiile de detenție uh, s-au îmbunătățit din februarie până acum, am putut să um, primească vizite din partea familiei, însă încă nu i s-a comunicat de ce anume este acuzat. Credeți că există vreo șansă, poate și cu audierea de aici, să-l convingem pe ministrul de afaceri externe, care la rândul său să-l uh, convingă pe președinte să uh, îl ierte pe domnul Mudawi. Și apoi există și cazul domnului Hafri Isis, despre care nu s-a vorbit uh, atât de mult, dar uh, care se află într-o situație asemănătoare. Și o întrebare pentru Serviciul European de Acțiune Externă. Un alt grup, un grup uh, uh, de așa numit uh, forțele de sprijin rapid. Ele se ocupă cu controlul frontierelor și unul dintre membrii acestui grup era un comandant al acestei miliții private care au uh, uh, încercat să Uh, comite un genocid în zona Darfur și nu știm ce hrang, ce hram poartă acest uh, corp uh, armat, nu sunt nici uh, armată, nici poliție, dar ei sunt cei care controlează frontiera cu Libia și cu Egiptul. Și când am fost la fața locului, UE mi-a dat garanții că nimeni nu vrea să angajeze foști criminali de război ca să lucreze în uh, forțele de baza graniței, forțe care, în mod normal, sunt finanțate cu fonduri UE. Eu v-am spus, am fost personal acolo în februarie și am primit aceste garanții, dar în același timp am aflat că dacă UE are această poziție de principiu, este foarte greu să o pună în aplicare Căci cum poți să te asiguri când faci o verificare că nu angajezi și că nu colaborezi nu doar cu aceste forțe de sprijin rapid, ci și cu alții care fac parte din serviciile de informații secrete. Cum să te asiguri că nu angajezi foști criminali de război? Proiectul de gestionare a fluxurilor migratorii pune pentru mine niște mari semne de întrebare și poate puteți să-mi dați mai multe detalii. Mă adresez din nou domnului Nonosi. Acest, uh, această comisie întotdeauna cere Uniunii Europene să colaboreze cu Consiliul Drepturilor Omului de la ONU și vom sprijini prelungirea mandatului dumneavoastră. Și știind cum ați uh, descris situația persoanelor sănătate intern care se află într-o Uh, stare precară, vom cere ca situația lor să fie îmbunătățită ca să nu mai trăiască în condiții atât de mizerabile. Mulțumesc, doamna Vergia. Ui. Mulțumesc. Înainte de toate aș dori să-mi cer scuze pentru că am ajuns cu întârziere și nu am putut să, să ascult intervenția uh, dumneavoastră mă aflam la încheierea săptămânii tuniziene pe care am organizat-o cu adunarea tuniziană, un subiect de mare interes pentru mine. În luna decembrie am fost în Sudan și am avut ocazia de a purta o serie de schimburi uh, cu reprezentanții Uniunii Europene și, în același timp, cu reprezentanții ai guvernului uh, sudanez, cât și cu reprezentanți ai societății civile. Și eu împărtășesc o serie de neliniști referitor la felul în care delegația Uniunii Europene poate lucra la fața locului. De ce spun acest lucru? Unul din principalele elemente pe care le-am reținut în urma misiunii noastre la fața locului, mai ales pentru că ne-am întâlnit cu generalul Daia și reprezentanții faimosului mecanism de coordonare a migrației. În acest fel am putut constata că reprezentanții administrației sudaneze stăpâneau uh, perfect uh, vocabularul Uniunii Europene, însă asistam la un fel de dialog al surzilor. Autoritățile sudaneze păreau elevii perfecți când vine vorba de respectarea anumitor parametri, mă refer la legea privind traficul de ființe umane, cred că e un subiect pe care trebuie să-l urmărim îndeaproape, să vedem cum se face punerea în aplicare și invers, Uniunea Europeană nu integrase deloc cultura sudaneză, cultura din Hornul Africii, în ceea ce privește frontierele și deplasările. Cred că nu avem aceeași viziune privind granițele Sunt deosebit de neliniștită de când a început procesul de la Cartum. Cred că faptul că Uniunea Europeană a ales Cartumul pentru a iniția un dialog cu țările din cornul Africii privind migrația și așa zisele cauze profunde ale migrației reprezintă un subiect în sine. La fața locului am putut constata care e situația, o situație complexă, aș spune, de emigrare în Sudan, pentru că Sudanul e o țară de tranziție, o țară receptoare, iar situația e una deosebit de complexă. Nu cred că poate exista nici măcar o fărâmă de dialog uh, real care să ducă la rezultate concrete pe care să-l putem uh, purta cu autoritățile sudaneze. Împărtășesc îngrijorările colegei mele, Barbara Lochbiller, în ceea ce privește nevoia de a controla frontiera nord, frontiera între Sudan și Libia. Noi am primit aceleași asigurări că în niciun caz milițiile Janjaui nu participaseră. Lucru destul de hilar, dacă putem spune, dacă putem să ne amuzăm cu astfel de lucruri. Uh, reprezentanții societății civile sudaneze știu că în spatele acestei frontiere de intervenție, în spatele acestei uh, grupări de intervenție rapidă, ei se află de familiile Janjawi și sunt controlate de milițiile Janjawi. Cine râde de cine? Sudanezii de europeni sau europenii pur și simplu refuză să vadă cum stau lucrurile situație cunoscută de toată lumea. Dacă avem un minim habar despre situația uh, din Sudan, știm care e importanța controlului acelei regiuni cu repercursiunile asupra Libiei, de destabilizarea Libiei și cât de important sunt rebelii pentru guvern, am spune important între ghilimele, cât de important sunt așadar acești rebeli pentru guvern pentru a împiedica trecerea spre zonele controlate de rebeli. Un alt aspect asupra care aș dori să insist se referă la cooperarea între forțele de poliție. Sunt neliniștită despre ce tip de cooperare am, cu forțele de poliție am putea vorbi în cazul unei țări ca Sudanul, ținând cont de cum stau lucrurile cu drepturile omului în Sudan. Am să vă dau un exemplu, cel al lui Medanite Samanian, care a fost uh, reținut în Italia. Cred că, domnule președinte, dumneavoastră, acest caz ar trebui să vă fie deja cunoscut. Când vorbim de acest caz, uh, și sudanezii uh, au murit de râs, dacă pot să spun așa, pentru că știu că autorul real al acestui trafic de droguri se plimbă liniștit în cartum, în văzul tuturor. Cred că avem o mică problemă de cooperare judiciară, de cooperare între forțele de poliție. Am ajuns într-o situație de ridicol, uh, absolut, punând în închisoare o persoană, o persoană nevinovată, căreia, de fapt, nu am reușit să facem dreptate. Sper, domnule președinte, că vom reuși să continuăm activitatea noastră asupra acestor subiecte și să cooperăm cu ONU și cu dumneavoastră, domnule Aristid Numămsi, mi se pare deosebit de important, având în vedere rolul pe care îl joacă Sudanul în această zonă, în cornul Africii, cred că Uniunea Europeană poate aduce o contribuție importantă în acest dialog. Mulțumesc, multe întrebări Domnule Nonsi. Mulțumesc, domnule președinte. Am să încerc să ofer răspunsuri eh, punctuale la aceste întrebări. Dacă e periculos să călătorim în Sudan, n-aș vrea să spun că e deosebit de periculos. Bineînțeles, când vă deplasați într-o zonă în conflict, e o problemă. Uneori zona se află sub controlul guvernului sau este controlată de forțele armate. Nu aș spune că e periculos să călătoriți în Sudan, trebuie să fiți însă prudent. În ceea ce privește problema violenței împotriva femeilor, tocmai cum am spus uh, și în lucrarea mea, există o serie de provocări. În 2015, raportorul special s-a deplasat în Sudan, uh, am însoțit-o, a realizat un raport Vorbind despre această situație, guvernul uh, a dat dovadă de disponibilitate a Covena pentru că ar fi putut pur și simplu să spună nu și să-și prezinte propriul raport la Consiliul pentru Drepturile Omului. Bineînțeles, situația drepturilor omului e una care se confruntă cu anumite provocări. Eu am mers în decembrie în uh, campul Grotonii am discutat cu femeile care mi-au spus că nu puteau să părăsească tabăra pentru că existau amenințări eh, care ar fi putut fi atacate odată ce ar fi părăsit tabăra. Este important așadar să menținem siguranța acelei eh, tabere. Doar forțele, UNAMI erau, eh, forțele ONU erau prezente la fața locului. Credem că, prin urmare, trebuie să creăm un punct de siguranță în jurul taberei. Am discutat cu guvernul și, după cum uh, vă spuneam, continuăm să colaborăm cu guvernul. S-a ridicat de asemenea o întrebare referitoare la forțele ONU. Bineînțeles, guvernul din Sudan lucrează la o strategie de ieșire, pentru că nu dorește ca forțele ONU să rămână în continuare în țară, lucrează prin urmare cu uh, ONU și cu Uniunea Europeană, s-a elaborat un plan în acest sens. Propunerile sunt uh, fiabile. Nu există așadar nevoia pentru ca forțele ONU să rămână în continuare în țară. Discuțiile se poartă la așadar la nivel înalt. Rămâne de așteptat uh, să vedem care sunt concluziile acestui proces. NIS este o instituție puternică în Sudan, trebuie să vă mărturisesc. Da, ați ridicat această problemă. Am discutat despre asta la Cartum. Dacă poate fi reformată oare această instituție? Ca ex- din experiență personală, când m-am întâlnit cu directorul NIS și consilierii guvernamentali, mi s-a spus în continuare că principala problemă o reprezintă respectarea standardelor internaționale. Știu că se va adopta legislație menită să reducă competențele acestei instituții. Am, am întâlnit și cu reprezentantul Parlamentului, mi-a spus că această uh, instituție, practic uh, Serviciul Național de Informații, uh, trebuie să se uh, conformeze la standardele internaționale în vigoare. Am făcut recomandări pentru acordarea de asistență tehnică. Reprezentanții Institutului Național uh, de Informații au cerut de asemenea asistență tehnică. Iată o parte din solicitările pe care le-am primit din partea acestei instituții. Uh, și vor face parte dintr-un uh, compendiu global pentru cooperare. Vom încerca să vedem uh, în uh, ce arhitectură partenerii internaționali pot oferi un sprijin în formare, de pildă, pentru respectarea drepturilor omului. Cadrul, cazul domnului Badaoi nu este un caz izolat, trebuie să înțelegeți acest lucru. În cadrul ultimelei uh, mele vizite la Cartum, pusesem informat uh, privind situația domnului uh, Damadiui. Se pare însă că și colaboratorii dumnealui, șoferii și așa mai departe au fost arestați. Așadar, la Cartum. am întâlnit cu soția dumnealui, cu fica dumnealui. Mi-au spus că în ultimele patru luni fusese reținut de serviciul de informații. L-am întrebat, am întrebat, le-am întrebat cum stau lucrurile atunci mi-a spus că în continuare e reținut, nu are acces la avocat și nu se poate întâlni cu familia sa. Când m-am întâlnit cu directorul Serviciului de Informații, am abordat acest caz. Spusese că domnul în cauză fusese arestat pentru spionaj și că se număra printre 5-6 alte persoane arestate eh, pentru aceleași acuzații. Am întrebat dacă puteam să-l întâlnesc, dacă se afla în acea clădire. Mi se comunicase că nu, că fusese deja uh, transferat uh, procuratorul, știam însă că se afla în clădire. Mi s-a comunicat însă că trebuia să înaintez o cerere formală procurorului, lucru pe care l-am făcut, iar a doua zi mi s-a comunicat că puteam să mă întâlnesc cu dumnealui. Și așa s-a și întâmplat. M-am întâlnit cu dumnealui. Uh, le-am cerut autorităților uh, să pot purta un dialog uh, între patru ochi, așa s-a întâmplat. Ca să vă dau un exemplu privind, la, da, privind disponibilitatea, angajamentul guvernului, sunt convins că în urmă cu 3-4 ani nu aș fi putut să fac acest lucru, să mă întâlnesc pur și simplu cu un deținut. Dar acest lucru arată că guvernul e dispus să coopereze. Am făcut acest lucru așadar și cred că trebuie să continuăm această eh, negociere cu guvernul. Cum stau lucrurile la ora actuală? Ce putem face? O parte dintre aceste persoane, doctorul Mudaui, de pildă, au fost eh, eliberați. Domnul Mudaui și încă alte două, trei persoane așteaptă în continuare răspunsul uh, procuratorii. Se spune că vor fi uh, judecați pentru spionaj și alte acuzații. Ce urmărim? Dacă există acuzații întemeiate să fie reținuți, dacă nu să fie liberați. Am uh, semnat și o notă adresată guvernului spunând că dacă nu există acuzații la adresa acestor persoane, ele trebuie să fie eliberate. Anul trecut, de pildă, un uh, ziar a fost închis, uh, am sesizat guvernul în acest sens, uh, două luni după aceea, suspiciunile care planau asupra ziarului respectiv au fost clarificate, iar ziarul a primit licență de funcționare încă o dată. Există în continuare provocări, așadar, în ceea ce privește persoanele strământate interne trăiesc într-o situație precară, m-am întâlnit cu ele, se confruntă cu uh, penuria alimentară, nu au acces la apă, la îngrijiri medicale, iată probleme asupra cărora am atras atenția deja anul trecut, am cerut ajutorul comunității internaționale să vină în o persoană strămutate în temeie, iată de ce am făcut și un apel către Uniunea Europeană să ofere sprijin medical, să-și sporească sprijin, sprijinul pentru că guvernul sudanez uh, Ehm, afirmă că se confruntă cu propriile probleme și face tot ce stă în putință, dar și că comunitatea internațională trebuie să dea o mână de ajutor. În ceea ce privește Sudanul ca țară de tranzit, e adevărat. Guvernul repetă în permanență că primesc uh, mulți refugiați uh, sirieni, de pildă. Le-am cerut date. Ei mi-au răspuns, în schimb, că comunitatea internațională nu apreciază efortul pe care îl, autoritățile îl fac. Eu am înțeles însă că Sudanul e o țară de tranzit pentru majoritatea refugiaților și uh, migranților. Sudanul se învecinează cu țări precum Etiopia, Chad, Libia, state fragile, instabile. Profită așadar de situația de fragilitate din jurul Sudanului pentru a-l traversa. E important însă să încercăm să ajutăm guvernul pentru că ce s-a întâmplat în Libia să nu se repete în Sudan, pentru că în caz contrar vom avea o lungă serie de probleme din Mali până în Etiopia sau Somalia. În ciuda provocărilor privind drepturile omului, este important să continuăm cooperarea cu Sudanul. Iată de ce și Guvernul Statelor Unite ar trebui să dea dovadă de disponibilitate de a coopera cu această țară. De multe ori când merg în Sudan, autoritățile îmi spun că sancțiunile pe care le aplică uh, Statele Unite sunt cele mai uh, agresive eu mi-am luat angajamentul de a continua negocierile cu Statele Unite pentru a ajunge la un acord. Acum, cele două părți trebuie să facă un efort pentru a-și arăta disponibilitatea de a coopera. În cele din urmă doream să spun că e foarte important să continuăm cooperarea cu Sudanul în ciuda provocărilor care rămân. Îi spun guvernului Sudanului că misiunea mea e de a fi sincer cu dumneavoastră, care sunt provocările, cum poate comunitatea internațională să sprijine Sudanul. E adevărat că în timpul uh, primei mele misiuni, guvernul Sudanului nega problema, existența unei probleme privind drepturile omului. Nici nu trebuie să vă spun că uh, Uh, există probleme în călcarea drepturilor omului în Sudan. Ideea e că guvernul trebuie să încerce să remedieze aceste probleme. Acum, într-adevăr, au recunoscut, există probleme, există provocări. Cum putem așadar coopera? Iată reformele care trebuie făcute. și sunt multe reforme care au fost demarate. V-am povestit uh, ultima dată când am discutat uh, despre toate acestea la misiunea internațională, reacția lor a fost, inșallah, nu putem să ne limităm la a spune inșala, trebuie să facem un efort concret pentru a vedea progres. Iată cam ce pot să vă spun deocamdată. Sper să putem vedea un progres în cele din urmă. Mulțumesc foarte mult, foarte succint. Ați menționat pe bună dreptate migrația în cornul Africii, o problemă cât se poate de complexă, o mare provocare este zona cu cei mai mulți refugiați astăzi în Africa, când vine vorba de persoane strămutate intern. Plus am avut o secetă care a afectat această zonă și care înrăutățește și mai mult lucrurile. Deci avem milioane de persoane în această regiune care vin din Somalia, din Sudanul de Sud uh, și așa mai departe. Este o mare provocare tot ce înseamnă hornul, cornul Africii astăzi. Discuția despre migrație și securitate nu aș spune că a îndepărtat uh, atenția de la drepturile omului în Sudan și discuția respectivă. Provocările de ordin politic uh, au fost întotdeauna în centrul atenției, precum și drepturile omului în, în Sudan. Și acum avem un al treilea accent care este pus. Și tocmai accentul pe drepturile omului, în ciuda acestor modificări, nu uh, s-a deplasat. În continuare avem triloguri, în continuare ne deplasăm, vedem reprezentanții guvernului, facem tot ce se poate, pentru că știm că asta este o chestiune esențială în Sudan și în situația sa și în ciuda mm, progreselor înregistrate mai sunt multe de făcut și nu trebuie să credem că situația e mai bună decât uh, este. Uh, oricum, ne găsim într-un proces, într-o evoluție. Încercăm să lucrăm cu toate părțile interesate, discutăm și, bineînțeles, și cu cei de la ONU ca să ne asigurăm că progresele și situația mai pozitivă care a apărut um, să poată să ne ajute să progresăm și mai mult, dar încă nu am ieșit la liman. Sudanul, așa cum s-a spus, este o țară de tranziție, o țară cu care are caracteristica de a fi atât țară de imigrație cât și de țară de emigrație. Migrația în această regiune Ori, în orice caz, în această regiune, ca și multe altele, nicio țară singură nu poate să se ocupe de migrație, pentru că oamenii se deplasează în permanență și Sudanul este o destinație privilegiată în cornul Africii din cauza poziției sale. Vin uh, aici uh, sudanezi de sud, dar și somalezi și este și o țară de tranzit, pentru că se duc uh, spre Libia sau Egipt și apoi încearcă să treacă în Europa cu consecințele groaznice pe care le cunoaștem. Așadar, procesul de la Khartoum, în forma sa inițială, se referă la traficul de ființe umane. Pentru că costurile umane sunt absolut imense. Știm că este și o afacere uh, foarte bună pentru unii Traficanții sunt în Sudan, dar nu numai. Sunt rețele întregi uh, bazate și în alte țări, nu numai în Sudan. <coughs> deci, încercăm să răspundem temerilor exprimate în toate aceste țări și știm că sunt foarte mulți care cad prada acestor rețele de traficanți. Și atunci încercăm să rezolvăm problema și să ne propunem niște ținte comune pentru că aceste tragedii umane să nu se mai întâmple și să nu mai coste eh, viața persoanelor traficate. Anul trecut s-au aprobat o serie de măsuri pentru Sudan și au venit și un buget de 100 de milioane care a fost eh, aprobat. Banii însă în mare parte nu au fost încă cheltuiți. Um, încercăm să implicăm și organizațiile internaționale, um, asociațiile caritative finanțate de statele membre care să poată pe teren să acționeze și întotdeauna ne concentrăm pe strămutații interni, pe refugiați, pe persoanele vulnerabile în general, pe acele comunități și pe acele sate cele mai afectate. Și ne axăm foarte mult pe sănătate, pe educație și, în general, pe îmbunătățirea condițiilor de viață. Simultan, pentru că s-a discutat și despre programul de, pentru mai bună migrație, avem programul regional, așadar, care vizează și probleme transfrontaliere sau de gestiunea granițelor. Iar echipele care s-au ocupat de asta au efectuat misiuni în toate țările din regiune pentru a vedea ce se poate și ce nu se poate face. Iată de ce până acum în Sudan încă nu am progresat, pentru că este foarte greu să identifici ce se poate face și ce nu se poate face. Și este clar că nu știm cum stăm cu forțele de securitate care ne pot sprijini. Avem o forță de intervenție rapidă acolo care pe undeva a încercat să ocupe poziția unei forțe de control la frontieră. Dar este foarte clar că nu, banii europeni nu vor finanța așa ceva. Noi încercăm să formăm oameni care să înțeleagă încetul cu încetul ce înseamnă respectarea drepturilor omului, ce înseamnă aplicarea unor proceduri normale în munca cu refugiații, să înțeleagă mm, drepturile acestor persoane refugiate, strămutate și nu neapărat să-i trimită înapoi uh, pe cei care deja au primit statut de refugiat sau care au uh, dosare pendinte uh, este exact ceea ce facem noi. Acestea sunt eforturile actuale, discuțiile continuă. Este clar că Sudanul dorește altceva și mai mult decât oferim noi, dar este foarte clar că noi ne menținem politica noastră în sensul că regimul nostru continuă să fie același și nu vor sosi fonduri suplimentare și există o campanie care ni se pare greșită în sensul că noi ne menținem pozițiile. Iar uh, cât privește abordarea regională, pe noi ne interesează și apreciem conferințele uh, respective din uh, Somalia, din Kenya și apoi și în Uganda va mai fi una care va viza refugiații din Sudanul de Sud de asta dată și, în general, tot ce înseamnă Cornul Africii. Încercăm, deci, să înțelegem asta în context regional, pentru că soluția va fi una cu siguranță regională și numai așa se vor îmbunătăți condițiile oamenilor din aceste țări, uh, indiferent uh, de unde vin și unde se duc. Vă mulțumesc foarte mult. Nu știu dacă sunteți mulțumiți de răspuns. Perfect. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumim uh, oaspeților noștri mai cu seamă domnului Nonunsi, care a venit azi noapte din Canada, a zburat ca să fie aici, prezent cu noi, îi mulțumim foarte mult. Am primit, cred, informațiile pe care ni le doream, vă mulțumim și peste 5 minute trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, care vizează Uzbekistanul. Ok, possiamo reiniziare. Putem să reluăm. Este ultimul punct de pe ordinea de zi. In vista della possibile missione. E vorba de un bilanț al situației în această țară, uh, având în vedere o posibilă vizită pe care o, o vom efectua eventual uh, în această țară între 21 și 26 mai, o vizită ad hoc și preconizăm să ne întâlnim cu cei de la Parlamentul uh, Uzbek și reprezentanții ai Ministerului, organizațiilor ONU și ai ONG-urilor activând în această țară. Inițial doream să mergem și în Uzbekistan și în Turkmenistan combinat anul trecut, însă nu s-a putut din cauza faptului că autoritățile nu au fost disponibile. Acum, anul acesta, am avut deja o vizită în Turkmenistan și toată Asia Centrală în aprilie și oricum ne dorim ca toate aceste vizite și delegații să se coordoneze între noi și alte comisii și așa s-a și întâmplat. Vom avea o misiune Sperăm în Uzbekistan, luna mai. Pregătirile continuă de partea noastră, însă autoritățile din Uzbekistan ne spun în continuare că nu știu dacă vor fi disponibile, dacă vor avea destune resurse pentru a ne întâmpina motive de protocol și așa mai departe. Deci, deocamdată, în acest punct ne găsim. Noi suntem foarte interesați de vizita în această țară, având în vedere protocolul pe uh, Eh, produse textile, eh, care a fost aprobat de Parlamentul nostru um, anul acesta și anul trecut eh, acest acord nu fusese semnat din cauza că s-au adus niște acuze legate de folosirea mânii de forță minore și altor acuze de muncă forțată în această țară. Iată acum suntem într-o situație în care ne găsim uh, după uh, încheierea dialogului pe drepturile omului între noi și această țară care a avut loc în noiembrie 2016 și între timp și ONU s-a exprimat în acest domeniu. Domnul Franco Schmidl este alături de noi astăzi. El este referentul principal uh, de, de la DESCul pe Uzbekistan și da cuvântul imediat. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Eu sunt uh, reprezentantul echipei care se ocupă de uh, Uzbekistan la SEAE. Sunt însoțit aici de colegul meu care se ocupă de drepturile omului și putem să vedem informații la zi în legătură cu situația din această țară, în legătură cu drepturile omului și în legătură cu relația noastră cu această țară. În septembrie anul trecut, în această țară, am avut niște schimbări la vârf, vântul schimbării suflă și în această țară. Noul președinte a lansat o serie de noi reforme, de pildă pentru a îmbunătăți climatul de afaceri, crearea unui avocat al poporului pentru firme, reforma uh, ratei de schimb, independența aparatului justiției, independența judecătorilor, mandatul acestora, eficiența și controlul aparatului funcționăresc și al administrației în general. Astfel, președintele a creat uh, o serie de structuri la care pot face apel cetățenii care au plângeri, cel puțin teoretic, el a încurajat și miniștrii să vină întâmpinarea doleanțelor cetățenilor Sunt uh, miniștri care sunt încurajați să intre în contact direct cu cetățenii. Se vorbește chiar și despre alegeri directe, deci democrație directă pentru alegerea structurilor regionale sau pentru alegerea primarilor. Așadar, cât privește drepturile omului, și aici au avut loc o serie de progrese, mă voi referi la ele imediat. Deci o serie întreagă de reforme care au afectat și noua strategie de dezvoltare 2017-2021, care este o strategie destul de completă și care este pe cale de a fi derulată în acest moment. Deci, o serie întreagă de reforme, însă care sunt de-abia la începuturile lor. Vom vedea cum vor fi ele efectiv puse în apl- aplicare. Administrației nu-i vine ușor să facă asta, nici guvernului, pentru a stabili priorități pentru a vedea ce merge și ce nu merge, inclusiv din punct de vedere tehnic. Deci, cred că trebuie să uh, fim răbdători cu ei. Nu totul este perfect și oricum nu, nu este totul uh, gata. Cel puțin așa vedem noi lucrurile din punctul nostru de vedere. Marea problemă, bineînțeles, este mersul economiei, vor să creeze cam jumătate de milion de locuri de muncă în țară pentru a răspunde creșterii demografice, deci tineretului în această țară. Până acum n-au creat decât câteva mii locuri de muncă. Deci sunt o serie de probleme aici, după cum vă puteți, puteți închipui. Tot așa, evenimente sau evoluții pozitive uh, se referă la Uh, diplomația acestei țări, la relațiile cu uh, țările vecine. Noi, ambasadori, au fost uh, trimiși în țările vecine, apoi în Rusia, dar și în China. Nu cred că este o întâmplare asta. Deci, vântul schimbării, vă spuneam, suflă în această țară. Dar există și continuitate Turciei își mențin acea politică multivectorială, după cum o numesc ei, în sensul că nu doresc să alinieze prea mult cu niciunul dintre partenerii lor, dorind să existe un echilibru între interesele lor, între diversi parteneri și vecini. Relația noastră uh, până anul trecut a fost dominată de protocolul pe textile pe care l-a menționat domnul președinte, cel puțin până anul trecut. Situația între timp s-a rezolvat cu consimțământul dat de Parlamentul dumneavoastră anul trecut, în decembrie. Continuăm să monitorizăm situația, uh, recoltarea bumbacului eventuale probleme care ar putea să continue în domeniul uh, muncii forțate. Mai există probleme aici, uh, trebuie să monitorizăm situația. Însă situația s-a schimbat, autoritățile din Uzbekistan doresc să progreseze. Mm. Delegația de profil din Parlamentul European uh, a vizitat în noiembrie din Parlament a vizitat anul trecut uh, această țară, am avut uh, onoarea să însoțesc această delegație, era prima mea vizită acolo și m-am bucurat și am și foarte surprins de fapt că am putut să evocăm și probleme spinoase într-o atmosferă rezonabilă, constructivă, prietenoasă. Am fost perceput și suntem percepuți ca niște prieteni de către partea uzbecă, în ciuda problemelor dificile care au fost dis- discutate, dar într-un spirit de respect reciproc. Și chiar așa s-a și întâmplat. Noi uh, ne dorim să avem contacte strânse cu noi lideri. Este exact ceea ce am și făcut. Mai mulți reprezentanți speciali ai UE s-au deplasat în această țară recent Cel mai recent am avut un comitet de cooperare care s-a ținut în Uzbekistan, e vorba de luna februarie, consiliu, consiliu de Cooperare la nivel ministerial care a avut loc sau care va avea loc aici la Bruxelles uh, între 11 și 13 iulie. El nu a fost confirmat. Apoi uh, ministrii afacerilor externe din Asia Centrală sau uh, se vor întâlni în noiembrie uh, și la Tashkent s-a propus ca să existe găzduirea acestui eveniment. Vom aștepta, așteptăm în continuare detalii. La Comitetul de Cooperare din februarie ne-am pus de acord uh, pentru a schița o foaie de drum care să adune toate prioritățile noastre la un loc, toate strategiile noastre. Avem sau așteptăm o propunere din partea uzbecilor. E foarte bine că ei ne trimit informații despre cum ar dori să evolueze relația noastră, dar cred că sunt uh, un pic în urmă în sensul că mm, sunt copleșiți de toate cererile care le parvin de la noi, de la alți parteneri internaționali și uneori nu e ușor pentru ei să reacționeze la toate aceste cereri. Suntem pe cale de a crea un nou subcomitet sau subcomisie pe problema dezvoltării. Astfel putem mai concret să discutăm aceste subiecte cu partea uzbecă. Iar BERD și uh, deci Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare a început recent o cooperare cu această țară și și BEI evaluează posibilitatea de a o face în viitor. Dacă ar fi să mă întorc la drepturile omului, problema care mă interesează cel mai mult, probabil, s-au registrat o serie de semnale pozitive. Aici au fost eliberați din închisoare niște activiști pentru drepturile omului, au fost însă și niște probleme. Uniunea Europeană a făcut niște declarații atât când e vorba de lucruri pozitive, cât și de uh, drepturile, uh, cât și partea negativă. altul reprezentant al ONU pe drepturile omului se va deplasa săptămâna viitoare. În Uzbekistan este o veste bună pentru că ne așteptam de ceva vreme încoace ca guvernul acestei țări să răia relația sa cu ONU pe tema drepturilor omului, ceea ce este foarte bine. Noi nu avem un dialog propriu-zis pe dreptul omului, ci avem un comitet uh, în cadrul JAI care se ocupă și de problemele drepturilor omului. Întâlnirea în acest format a avut loc uh, noiembrie anul trecut. Și aici am avut parte de o atmosferă foarte pozitivă, ceea ce a reprezentat o schimbare față de vechile întruniri, care la un moment dat uh, păr au uh, dominat o atmosferă foarte neplăcută. Acum, din potrivă, s-a dovedit că uzbecii doresc să intre în dialog cu noi, să abordeze subiecte spinoase. Noi am menționat uh, libertățile individuale și așa mai departe, care trebuie să fie respectate. Am discutat, deci, cazuri specifice pe care noi le-am repertoriat iar uzbecii ne-au spus ce se întâmplă cu reforma penitenciară și a sistemului uh, judiciar pe care o întreprind în țara lor. De asemenea, am discutat lucruri legate de cooperarea cu organizații internaționale și regionale în ce privește drepturile omului. În general, considerăm că am avut parte de un exercițiu pozitiv și util pe care îl vom continua. Vă pot da uh, mai multe detalii dacă doriți, dar m-aș opri aici momentan și o să vedem dacă se vor pune și întrebări. Vă mulțumesc foarte mult! Domnul Zeller. Ja, uh, vielen Dank für den... Uh... Mulțumesc pentru acest raport și pentru că ați răspândit o șoară flacără de speranță că se vor vedea schimbări în Uzbekistan după lungă perioadă de dictatură a lui Karimov, se pare că totuși cetățenii doresc uh, să o ia pe altă cale. Am putea am auzit acest lucru, um, aceste, acest mesaj optimist și din partea ambasadorului care a părăsit Bruxelles de curând. Iar veștile pe care le-am primit sunt vești care afirmă că o mare parte a muncii noastre va constata în restructurarea de jos în sus a țării, ce anume de a dezvolta ulterior uh, nivelurile de jos și uh, de mijloc. Agricultorii protestează la nivel uh, protestează pentru că autoritățile locale sau regionale doresc să-i construngă în continuare să, plăta, să planteze uh, bumbac, când de fapt ei doresc să cultive altceva. În același timp, vedem cum populația simte acest uh, vânt uh, al schimbării și e decisă să își uh, apere părerea. Sper că lucrurile să continue tot așa și să contribuie la viitoare evoluții pozitive. Actualul guvern din Uzbekistan să nu cedeze în efortul său de a reorganiza țara. Provocările sunt considerabile, există probleme sociale, probleme de mediu, probleme în continuare care nu au primit un răspuns. Am auzit de asemenea că se încearcă la nivel regional să se lege relații mai bune cu vecinii. Săptămâna trecută am invitat uh, delegația cu Kazakhstanul care n-a spus lucruri asemănătoare. E vorba de a aborda, de pildă, problemele referitoare la lacul Aral într-un mod consecvent. Cum stau lucrurile, de pildă, cu relația cu Tajikistanul, având în vedere că Uzbekistanul uh, plănuiește o serie de uh, proiecte hidrice de amploare uh, pe care autoritățile din Kazakhstan l-au criticat. Aceste proiecte de amploare se pot concretiza doar cooperând cu Tajikistanul. Nu întotdeauna primim vești optimiste cum că se încearcă să se, reconstrui, să se reconstituie Um, statul și societatea într-un context destul de uh, restrictiv. Ca până acum rămâne pericolul uh, terorismului internațional și a trebuit să constatăm că multe din atentatele care au fost um, realizate în um, Europa sau în Turcia au uh, fost rodul unor cetățeni din Uzbekistan. În consecință, mulți din uh, muncitorii deplasați au trebuit să se întoarcă din, din Rusia înapoi în țările lor. Uh, Uzbekistan, Kirghistan, Tajikistan au fost deosebite de afectate. Acești oameni au trebuit integrați. Se caută stabilirea unui contact cu SUA, cu China. Uniunea Europeană este percepută drept un partener pozitiv care poate participa într-un mod consolidat uh, în uh, efortul de cooperare și dezvoltare, bineînțeles, întotdeauna cu premiza că ce ne interesează în această comisie este ca pe calea uh, îmbunătățirii drepturilor omului și ale cetățenilor să mergem mai departe. Mulțumesc! Vă rog! Um, Mulțumesc foarte mult! Aș spune că inițiativa pentru aceste reforme a început de sus în jos, iar acum provocarea este de a pune lucrurile în mișcare. Trebuie să fie așadar însoțite de o inițiativă de jos în sus. Se încearcă demararea acestor inițiative lucru deloc ușor. Există multe interese ascunse, ca peste tot la care nu se va renunța cu ușurință. Vor fi de asemenea lucruri care nu vor merge la prima încercare. Trebuie să oferim un sprijin constructiv și critic acolo unde putem ne oferim ajutorul. Încercăm însă să nu facem presiuni mult prea puternice pentru că primesc presiuni din toate părțile și nu cred că e deloc constructiv să facem și noi mai multă presiune. Trebuie însă în același timp să vedem unde putem aduce uh, o contribuție utilă, să venim cu propuneri. Cred că cooperarea pentru dezvoltare cu Uzbekistanul nu a încetat niciodată. A fost ușor uh, restrânsă după evenimentele de la Andijan și ce s-a întâmplat după aceea, dar nu m-a fost stopată niciodată. Am încercat să facem eforturi timide pentru a încuraja uh, evoluția. E vorba și de proiecte de drepturile omului aici. Ni se cer, uh, de pildă, propuneri în cadrul instrumentului pentru drepturile omului în mai și finanțăm în Abu Dhabi un uh, institut pentru drepturile omului. Am lansat cereri de apel și pentru propuneri din Asia, inclusiv Uzbekistan. Încercăm să întărim societatea civilă acolo unde putem. A fost destul de greu cu guvernul trecut și să sperăm că lucrurile se îmbunătățesc treptat cu noul guvern. Uh, Um, trebuie să facem însă acest lucru treptat, pas cu pas și să nu, să avem grijă să nu zguduim prea mult lucrurile încă de la început, pentru că s-ar putea să primim o reacție de respingere pe care nu ne dorim. Provocările sunt într-adevăr imense și cred că au înțeles că au nevoie de vecinilor pentru a face față acestor provocări. După cum vă spuneam, există dorința generală de a colabora mai îndeaproape cu vecinii. Cred că au numit uh, aceasta politica vecinii mai întâi, inclusiv uh, chestiuni delicate precum barajul. Poate ați observat că centrul ONU regional de la Ashgabat uh, a emis o propunere de convenție care ar putea să reprezinte o soluție pentru criza hidrică din regiune. De când am înțeles această problemă, această soluție a fost uh, sprijinită și de uh, Uzbekistan. Nu sunt sigur că Tajikistanul sprijină de asemenea această propunere. E bine că uh, interacționează în baza normelor uh, internaționale. Noi am uh, afirmat întotdeauna cum considerăm că aceste probleme pot fi rezolvate. Ne-am oferit întotdeauna sprijinul, însă până acum uh, nu s-a dat curs propunerilor noastre. La ora actuală, după cum vă spuneam, nu facem presiuni prea multe, dar dacă vom interveni dacă există voință în acest sens. În ceea ce privește terorismul, am discutat despre toate acestea de asemenea. Am vorbit despre Subcomisia pentru Drepturile Omului, care include de asemenea justiția și afacerile interne. Nu v-am informat referitor la această întâlnire din noiembrie, dar era cea de-a doua parte. Am discutat uh, în amănunt de asemenea inițiativa Uzbekistanului. Aceștia doresc să extindă dialogul cu noi și să includă și aceste chestiuni în cadrul resurselor noastre, trebuie să înțelegem că această regiune nu se află în interesul agențiilor noastre când vine vorba de securitate, cu toate acestea amenințările există, acestea nu sunt izolate se, faptul că se află în imediata vecinătatea Europei nu înseamnă că nu vom avea de suferit de pe urma acestor amenințări. Trebuie să încercăm așadar să discutăm cu partenerii, să vedem cum putem interacționa într-un mod în care drepturile omului și libertățile fundamentale sunt respectate. Mulțumesc. Vă mulțumesc frumos pentru toate aceste informații și pentru faptul că din punctul dumneavoastră de vedere s-a înregistrat o evoluție pozitivă în această țară. Vrem și noi să fim prezenți la fața locului, să constatăm cu proprii noștri ochi, dacă se va putea. Nu e suficient faptul că autoritățile din Uzbekistan au invitat pe reprezentantul special pentru drepturile omului și noi vrem să facem o vizită de mult timp. Anul trecut au amânat-o, anul ăsta găsesc alte scuze. Noi avem lista participanților, este deja gata, de la domnul Zeller la Marinol Serkarski, Buchner, Așadar, delegația este gata să plece în Uzbekistan, avem doar nevoie de un răspuns. Am cerut însărcinatului cu afacerile pentru Uzbekistan să ne dea un răspuns, pentru că noi trebuie să primim un răspuns până cel mai târziu la mijlocul săptămânii viitoare ca să putem să ne organizăm. Și vă rog frumos să transmiteți autorităților că pentru noi și acceptarea vizitei delegației noastre este o dovadă de bunăvoință și de progres. Mulțumesc, mulțumesc tuturor. Încheiem aici lucrările de astăzi și ne revedem pe 30 mai. Thank you. You're welcome.